Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. Reluăm uh, lucrările ședinței noastre care au fost suspendate ieri seară. L'ordre du jour appelle uh, ce matin Ordinea de zi pentru această dimineață prevede la punctul 16 posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de actorul de parteneriat acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar. Colegul nostru lui Michel este raportor pentru aviz în comisia noastră și îi voi da cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt raportor al Comisiei de pentru acest raport. Este vorba de zona de pescuit în apele teritoriale ale Republicii Madagascar. Deci, este vorba despre oportunități pe care acordul le creează din punct de vedere economic atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Madagascar se eh, pot folosi resursele eh, materiale și umane ale Republicii Madagascar, dar după cum știți, acest eh, stat este unul din cele mai puțin dezvoltate este uh, o țară în care sărăcia este uh, marcantă. Dezvoltarea pescuitului eh, este într-un sector economic cheie pentru populație deosebite important, iar acest protocol va permite consolidarea parteneriatului eh, economic și politic între Uniunea Europeană și Madagascar. Acordul permite instaurarea unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea pescuitului în această regiune, trebuie eh, să se colaboreze cu persoanele responsabile în exploatarea resurselor aleutice ale Republicii Madagascar. De asemenea, sunt prevăzute eh, condiții pentru ca eh, să nu se risipească rezervele aleutice. Bineînțeles că deciziile în acest sector sunt esențiale. Cei doi parteneri vor susține dezvoltarea pescuitului zonal, îmbunătățirea inclusiv uh, cercetării științifice pentru a stabili volumul stocului de pește și bineînțeles că sunt prevăzute și clauze care țin de un sistem democratic și respectarea drepturilor omului. În felul acesta Uniunea Europeană poate să stimuleze statul Madagascar să accepte standardele europene, inclusiv articolul 9 care prevede garantarea drepturilor omului. Și se vorbește, bineînțeles, despre rolul statului Madagascar, care este esențial pentru buna realizare a prevederilor acestui acord. Este important să se respecte toate aceste elemente cheie pentru reușita acordului. Trebuie îmbunătățită de asemenea situația drepturilor omului, eh, respectarea egalității sexelor, eh, sexelor și în același timp interzicerea lucrului pentru copii este un acord care va spori și competitivitatea Madagascarului în domeniul pescuitului. Uniunea Europeană Ă, va acorda o prioritate posibilităților de pescuit care vor favoriza ă, transformarea și valorificarea capturilor de pește. În felul acesta vom putea contribui și ca Republica Madagascar să-și consolideze sistemul fiscal în acest domeniu. Parteneriatul va permite și un cadru de finanțare, va permite realizarea proiectelor de cercetare științifică, de supraveghere, a activității în domeniul a luptei împotriva corupției, pescuitului ilegal, pentru că trebuie să fie promovată gestionarea stocului de pește conform unor standarde internaționale. În Felul acesta, resursele aleutice ale Republicii Madagascar uh, vor fi protejate. Sunt uh, prevederi și în ce privește pescuitul artizanal, pentru că aici a existat o deteriorare a situației. Acordul va promova și principiile bunei guvernanțe și transparenței uh, în activitatea navelor europene de pescuit. Deci eu cred că acest acord de parteneriat um, în domeniul pescuitului este indispensabil pentru uh, deschiderea progresivă și a piețelor pentru Madagascar și uh, poate contribui la o globalizare sub, uh, pe baza unor principii mai umane. Mulțumesc foarte mult. Există solicitarea din partea colegilor să intervină. Colegul Noizer. Mulțumesc foarte mult. Raportorul nostru pentru aviz, Jose Manscur, nu este prezent astăzi, așa că voi vorbi în numele lui. Grupul nostru apreciază recomandările raportului pentru aviz. Îți mulțumesc foarte mult lui Michel pentru explicațiile furnizate și cred că ai menționat toate uh, argumentele favorabile încheierii acestui acord. Recomandarea este să um, stabilim un nou protocol pe marginea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Madagascar, care să asigure un pescuit durabil, care să nu abuzeze, să exploateze peste măsură rezervele aleutice din apele teritoriale al Madagascarului. De asemenea, protocolul va avea prevederi împotriva pescuitului ilegal. În acest context, context, trebuie să atragem atenția asupra progresului legislativ pe care Madagascarul trebuie să-l facă, instituționalizarea și structurarea în domeniul pescuitului, stabilirea unor standarde, inclusiv de garantare a sănătății, de asemenea privind exportul de pește din Madagascar, astfel încât și protecția consumatorului să fie garantată. Nu în ultimul rând, situația politică din Madagascar a fost îmbunătățită din 2013 uh, uh, până astăzi, în urma alegerilor prezidențiale și acest acord va continua să ofere un impuls uh, pentru dialog, parteneriat și va încuraja stabilitatea în această țară. Ca urmare a acordului de la Cotonou, ca atare, noi susținem avizul propus de raportor. Mulțumesc, estimate colegi, dau cuvântul doamnei Hoibuș. Mulțumesc foarte mult lui Michel pentru acest raport foarte important în domeniul pescuitului. Pentru noi, reprezentanții verzilor, eh, se pune o problemă. Anteriorul eh, protocol de la Madagascar a prevăzut eh, o cotă pentru pescuitul de rechini de 200 de tone. Acum cota a fost ridicată la 250 de tone. Eu vreau să știu care au fost motivele științifice pentru majorarea acestei volum al capturilor la pescuitul de rechin. De asemenea, se spune că în momentul în care cota a fost uh, îndeplinită, se va interzice pescuitul de rechin. Dar știm oare exact care este volumul de rechin uh, pescuiți? Pentru că este o chestiune pentru noi, uh, membrii ai grupului verzilor, cu o importanță centrală. De asemenea, este o chestiune de coerență politică. Putem oare garanta că Oceanul Indian uh, în uh, apele teritoriale ale Madagascarului nu va uh, suferi în arma unei intensificări a pescuitului care să aibă până la urmă și efecte negative asupra climei, florei și faunei? În plus, aceste acorduri bilaterale sunt legate și de faptul că există un uh, traseu migrator al resurselor piscicole de mari dimensiuni. Din acest punct de vedere, este greu să uh, vezi care uh, este stocul um, care rămâne în urma unui pescuit intensificat. Deci, nu ne dorim, de fapt, să se abuzeze în baza acestui acord. Președintele Mulțumesc, doresc și eu să intervin foarte, foarte pe scurt pentru a spune raportorului nostru eh, că eh, partidele populare sunt favorabile aplicării acestui acord pentru că vor contribui, va contribui la dezvoltarea economică a Republicii Madagascar, așa cum a menționat și raportorul pentru aviz. Îi voi da cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Daniel. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim uh, despre un protocol pe care ni-l dorim a fi echilibrat și eficient, care să fie favorabil atât Uniunii Europene cât și Republicii Madagascar, uh, pentru că este nevoie de o bună gestionare a resurselor aleutice um, și de uh, o contribuție la dezvoltarea um, economică a Republicii um, Madagascar. Este vorba despre o activitate intensificată a navelor de pescuit um, malgașe și bineînțeles că este important și ca Republica Madagascar să respecte regulile de gestionare a resurselor haleutice care sunt importante pentru noi, uh, inclusiv în Oceanul Indian. Deci, uh, Trebuie ca părțile contractante să respecte aceste reguli în zona Oceanului Indian. În calitate de părți contractante, trebuie să aplicăm toate măsurile menite să conserve durabil resursele aleutice, iar cadrul din acest protocol va permite acest lucru dacă uh, regulile vor fi aplicate corect de toate părțile implicate. Este important de asemenea să subliniem că Madagascarul va avea posibilitate să își consolideze uh, rolul în uh, organizația uh, mondială pentru pescuit și va exista un centru de supraveghere al resurselor haleutice în Madagascar. De asemenea, trebuie respectate regulile sanitare ale agenției de uh, sănătate în domeniul pescuitului va avea posibilitatea să controlăm respectarea acestor reguli și uh, Comisia pentru Pescuitul în Oceanul Indian uh, va putea să acționeze atunci când va avea loc pescuit ilegal. Deci este uh, important ca și lupta împotriva pescuitului ilegal să poată fi intensificată. Acest protocol ține seama și de provocările de dezvoltare economică a Madagascarului în acest sector care este foarte important. În Madagascar există um, un pescuit tradițional dezvoltat, um, va exista posibilitate de a evita conflictele uh, între uh, flote uh, dacă nu se respectă cotele prevăzute. Iar în caz particular al acestui acord cu Madagascar există și prevederi fiscale, uh, redevența pe care uh, armatorii trebuie să o plătească pentru codele pescuite și sunt contribuții care vor reveni Ministerului pentru Pescuit din uh, Republica Malgașă. Deci în felul acesta poate fi susținută dezvoltarea sectorului piscicol. În ce privește pescuitul tradițional, elementele care au fost uh, convenite între Uniunea Europeană și Madagascar uh, vor stimula inclusiv sectorul pescuitului tradițional, pentru că în clipa de față în Madagascar nu există o evidență clară în legătură cu uh, numărul embarcațiunilor de pescuit, numărul pescarilor, cantitatea de pește Uh, care a fost uh, capturat. Și protocolul va permite de asemenea Madagascarului să creeze profit, să creeze uh, bogăție, valorificând resursele haleutice. Și va exista și o recompensă financiară atunci când se acordă uh, acces navelor de pescuit europene în apele teritoriale ale Madagascarului. În clipa de față este cam uh, un număr de 2500 de marinari malgași care activează pe uh, navele europene din zone. Uh, mulți dintre ei provin din țări ale zonei ACP și uh, Iată că în felul acesta, în ce privește angajarea, locurile de muncă pe navele de pescuit, există o șansă suplimentară pentru uh, pescarii autohtoni. Deci este uh, important uh, uh de asemenea și uh, că va exista o șansă de uh, repararea embarcațiunilor uh, în porturile spaniole, de pildă. Se uh, produce acest lucru. Iar în ce privește capturile de ton pe navele de pescuit, uh, um, europene, o parte din acest pește va fi prelucrat în Madagascar. Deci, în felul acesta va fi o colaborare în domeniul activității economice a flotilei noastre și protocolul pentru 2015 2018 va permite beneficii mutuale pentru cele două părți contractante. Vă mulțumesc! Doresc să completez ceea ce a spus colegul meu de la Mare, numele Direcției Generale DESCO. Madagascarul este un partener foarte important în cooperarea internațională și este o activitate care este prevăzută într-un coprogram regional care se numește programul Smart Fishing, care prevede pescuitul și în Oceanul Indian, gestionarea corectă a stocului, dar și alte aspecte de cooperare cu statele din zonă pentru combaterea pescuitului ilegal. Deci ă, ă, va exista și o navă de ă, control care va verifica activitatea de pescuit în regiune în cadrul acestui program care a fost creat cu câțiva ani în urmă la inițiativa Direcției Generale Mare și care acum face parte dintr-un program de finanțare care este spravecheat de Direcția Generală DEFCO. În ce privește întrebarea doamnei Bush în legătură cu uh, capturarea de rechin? Nu uh, am avut un protocol precedent, dar exista o dispoziție internă a Uniunii Europene în cadrul activității de pescuit. Am uh, lucrat împreună cu Madagascarul în cadrul unui protocol pentru perioada 2015-2018, inclusiv în ce privește pescuitul la rechin, pentru că uh, este o specie în care ne dorim de asemenea uh, un pescuit durabil. Deci uh, sunt prevăzute o serie întreagă de dispoziții care au fost formulate de către Comisia de Pescuit în Oceanul Indian, care trebuie să fie respectate de către navele de pescuit. Și uh, există și specii de rechin care sunt interzise la pescuit. Doar două specii eh, pot fi capturate și Comitetul Științific a indicat că aici există o abundență, deci cantitatea eh, capturilor poate fi majorată. Toate celelalte specii de rechin care eventual sunt prinse trebuie aruncate înapoi în mare. Sperăm ca ă, această bună practică să ă, contracareze mortalitatea ridicată și dispariția acelor specii. Deci, există un calcul care a fost efectuat ă, în perioada 2007-2013 au fost analizate toate cantitățile, toate capturile care au fost declarate de către uh, pescari, s-a verificat în ce măsură uh, aceste capturi ar putea periclita sau nu anumite specii. Iată deci uh, că în felul acesta și uh, Resursele de rechin în Oceanul Indian uh, pot fi uh, protejate și sigur că se dorește ca măsurile uh, propuse să fie adoptate și la nivel subregional în uh, regiunea respectivă. Deci uh, se fac declarații în legătură cu capturile de rechini. Se estimează că jumătate din capturile de rechini care au fost făcute de către flote non-europene nu au fost declarate. Deci, din acest punct de vedere, situația este încă problematică. Dar uh, uh, protocolul prevede acum uh, Uh, reguli clare, interdicția de capturare a anumitor specii de uh, rechin. Cercetarea europeană în felul acesta se poate implica mai serios uh, în garantarea unei exploatări durabile. Și asta demonstrează că deja majoritatea navelor de pescuit sunt echipate cu aparatură corespunzătoare. De, din păcate, sigur, există și în pescuitul artizanal posibilitatea de a captura fără să semnalezi cantitatea capturii. Președintele, mulțumesc, îi dau cuvântul raportorului nostru dacă dorește să intervină. Mulțumesc colegilor care au intervenit și care și-au exprimat susținerea pentru proiectul de aviz pe care îl propun. Mulțumesc și reprezentantul Camisiei DEFCO pen, și uh, Digimare pentru uh, precizia uh, din răspunsurile pe care ni le au oferit. Sperăm să putem colabora în continuare. În rest, nu am nimic de adăugat pentru că și uh, reprezentanții uh, diverselor instituții au răspuns corect la întrebările puse. Președintele, mulțumesc. Vă amintesc că nu există posibilitatea să înaintăm amendamente la acest aviz, iar votul în comisia noastră va avea loc uh, în Comisia DV pe 1 iunie. Încheiem aici uh, dezbaterea pe marginea acestui subiect și vă propun să trecem la punctul 17 al ordinii de zi, Donc je reprends, nous allons... Cum am spus, trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Vorbim despre abordarea cauzelor profunde ale crizei refugiaților din Africa subsahariană. Contribuția la cooperare pentru dezvoltare. Domnul Geneț, șeful misiunii LGMPD la Bruxelles este prezent aici. Știm că în ultimele zile ne-am confruntat, în ultimele zile și săptămâni am confruntat cu o situație tragică în Mediterană. Au murit într-o zi chiar 800 de persoane în largul mării și în 2 și 3 mai Paza de coastă italiană a intervenit din nou, de data aceasta pentru a salva peste 6.000 de migranți. Marți, încă 40 de persoane au decedat și ieri 100 de persoane au fost salvate din apă de către poliția italiană, care, persoane care se găseau într-o situație foarte proastă datorită timpului petrecut pe mare. Având în vedere această situație, ne-am gândit să introducem acest punct pe ordinea de zi din perspectiva crizei din Africa subsahariană, fiindcă un mare număr de migranți provine de acolo. Se pare că dacă țările respective ar fi mai dezvoltate, sărăcia ar fi mai redusă, ar fi mai puțin oameni care să dorească să facă această călătorie. De aceea trebuie să vedem care sunt rădăcinile suferinței acestor persoane și să vedem cum le putem da o nouă speranță în viață pentru eradicarea sărăciei. E necesară o abordare globală. În 1 aprilie, împreună cu LIBE, am avut un schimb de opinii extrem de informativ cu privirile dintre migrație și dezvoltare și Alături de noi pentru această discuție se află domnul Ralf Genițco, șeful misiunii la Bruxelles, care se ocupă de dezvoltarea unei politici de migrare. Avem de asemenea plăcerea de a îl avea pe domnul Ole Chirița alături de noi din aceeași organizație care se ocupă de programe și responsabil cu implementarea programului MIU. Vă urăm bun venit în comisia noastră și vă dăm cuvântul pentru a face o prezentare a activităților realizate de centrul dumneavoastră. Good morning and uh, first of all thank you very much. Bună dimineața! În primul rând, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru că m-ați invitat în calitate de reprezentant al Centrului Internațional pentru dezvoltarea politicilor de migrare, ICMPD pe scurt. Câteva cuvinte despre cine suntem și ce reprezentăm. Suntem o organizație internațională, avem uh, 15 state membre printre membrii noștri, care sunt mai numeroși. Nu facem activități uh, de advocacy, avem uh, mandatul de a oferi servicii statelor membre și altor donatori și ne axăm pe toate domeniile care țin de toate aspectele care țin de migrație, cercetare, consolidarea capacității și facilitarea poli- dialogului politic. Toate aceste elemente fiind relevante pentru subiectele adoptate în această dimineață. Scurt, vreau să vă spun că ne aflăm aici, în cadrul instituțiilor europene, în calitate de actor important pentru implementarea proiectelor finanțate UE în vecinătatea Uniunii Europene și mai departe în Africa, unde Uniunea Europeană pentru noi este cel mai mare donator. Asta câteva cuvinte, deci, cu privire la activitatea noastră. Ce aș vrea să vă fac este să vă ofer câteva idei referitoare la situația din Marea Mediterană, așa cum ne-a informat și domnul președinte, și să încerc să găsesc un echilibru între comentarii și sugestii de acțiune. Și am să încerc să încep cu um, un subiect care se regăsește în titlul uh, punctului pe care îl abordați acum. Sunt trei aspecte aici cauzele profunde, criza refugiaților și contribuția la cooperare pentru dezvoltare. Este foarte important să vedem care sunt cauzele acestei crize, pentru că dacă analiza cauzelor nu este corectă, răspunsurile nu vor fi adecvate. Prin urmare, ne oprim puțin asupra acestor aspecte, nu pentru a face cercetări de dragul cercetării. Este foarte relevant dacă ne gândim la care poate fi contribuția cercetării pentru cooperării pentru dezvoltare. În ceea ce privește deci cauzele de bază, trebuie să fim foarte concreți și să vedem dacă vorbim despre primul moment când uh, se produce această strămutare dacă este voită sau forțată, care sunt ceilalți factori care îi determină pe oameni să își părăsească locuințele, casele. Sigur, apoi întrebarea este ce înseamnă casă, pentru că oamenii pleacă din niște tabere de refugiați. Acolo se găsesc ei, tabere care se află în apropierea locului unde era casă pentru ei. Vorbim despre cauzele de bază, vorbim despre soluții, vorbim despre răspunsuri pentru a vedea de ce oamenii aleg să facă această deplasare uh, din zone care au fost create de la ideea de a le oferi protecție. Criza refugiaților. Dacă ne uităm la cifrele uh, oferite de organizațiile internaționale, ICNUR sau statistici din partea statelor membre, este clar și absolut întemeiat să vorbim despre crizele, criza refugiaților și să subliniem că, în momentul de față, marea majoritate a celor care încearcă să traversească Mediterana intră în această categorie. Asta este situația în momentul de față. Dat fiindcă noi abordăm chestiunea migrației și refugiaților mai amplu, încercăm să nu ne axăm doar pe o imagine a momentului prezent, încercăm să ne uităm puțin în urmă și să vedem ce s-ar putea produce și pe viitor. Prin urmare, da, există o criză a refugiaților și trebuie să vedem care sunt cauzele Prin urmare, sugestia mea este ca, în cadrul sugestiei, să analizăm puțin mai larg lucrurile pentru a vedea și ce duce la situația aceasta. Și apoi mai avem și chestiunea cooperării pentru dezvoltare. Este o contribuție nu este soluția. Finanțarea este importantă, însă cooperarea pentru dezvoltare um, este mai mult decât finanțarea de proiecte. Este vorba de dialog sectorial cu guvern, cu societatea, în conformitate cu uh, standardele și drepturile omului. În același timp, cooperarea pentru dezvoltare nu poate înlocui politica externă. Cred că este important să avem o perspectivă clară în ceea ce privește potențialul cooperării pentru dezvoltare din perspectiva migrației, pentru a ști cum să gestionăm așteptările cu privire la ce poate fi cu adevărat această contribuție. Acestea fiind spuse, trebuie să vedem care este și cadrul strategic și, într-adevăr, există un astfel de cadru de strategii la nivel global în ceea ce privește dezvoltarea pentru migrație. Dacă e să ne gândim la dialogul ONU la nivel înalt, Forumul Global pentru Migrație Globală, trebuie să pierdem prea mult timp cu aceste evenimente, dar trebuie să vedem cum discuțiile au evoluat. Și cred că e, putem spune că dezbaterea referitoare la dezvoltarea pentru migrație privește lucrurile din perspectiva aspectelor pozitive, remitențele, contribuția acestora, contribuția la uh, contribuția membrilor diasporei la societate. De-a lungul timpului lucrurile s-au complicat și astăzi migranții sunt actori și um, elemente ale dezvoltării economice, atât în nord cât și în sud, sudul global. Avem această noțiune a migrației ca un facilitator al dezvoltării Situația actuală din Mediterană însă aduce în prim plan costurile și riscurile migrației, putem spune chiar că aduce în prim plan partea mai negativă a migrației, ce se întâmplă în Mediterana. În același timp, la nivel european, cadrul de dezvoltare este destul de clar Impresionant ar fi un cuvânt prea mare, dar alte cuvinte cheie ar fi abordarea globală pentru migrație, agenda pentru schimbare și concluziile Consiliului din decembrie anul trecut privind migrația și cooperarea pentru dezvoltare. Concluziile Consiliului din decembrie au două părți, una referitoare la ce înseamnă migrația și cea de-a doua cu un text specific referitor la nevoia unei coordonări a cooperării pentru dezvoltare refugiați și persoane strămutate intern. Evident, există această nevoie de corelare între dezvoltare și IDP. Ca un al treilea comentariu și în aceeași timp o primă sugestie pentru domeniul de acțiune, Ca organizație în care partea activității noastre este cercetarea, trebuie să subliniez nevoia unei analize detaliate și a înțelegerii cauzelor și efectelor, cum sunt ele interconectate, complexitățile acestora, nevoia de a înțelegere motivele, factorii care duc la migrație și uh, strămutare forțată. Să nu uităm că cei care aleg să-și părășească țara nu o fac cu ușurință, nu face acest lucru așa ușor cum ar părea dacă e să ne uităm la statistici sau la altceva. cum am spus, dacă analiza nu este corectă, răspunsurile vor fi greșite și nu vor reflecta realitatea așa cum o percepem în prezent. Această analiză trebuie să ducă și la o întrebare. Dezvoltarea pentru cooperare este uh, răspunsul corect sau este o intervenție în politica externă sau are legătură cu prevenirea conflictelor? Este absolut necesar ca uh, subiectul acesta să intre pe agenda, să facem un efort pentru cooperare, dar nu întotdeauna este răspunsul corect. Există noțiunea spațiului de protecție și acest concept al protecției pentru oameni care să fie oferită în apropierea țării lor. Vorbim despre Africa subsahariană, dar dacă ne uităm la nord și la situația din jurul Siriei, este clar că dacă dialoghez cu aceste țări trebuie să, și le spui trebuie să găsim soluții în, în vecinătatea Siriei, răspunsul va fi da, dar regiunea e plină, ca să spunem așa. Trebuie să vedem care este situația în țările de origine. Traficul de ființe umane, contrabanda, acestea sunt um, concepte diferite care se confundă adesea ce se întâmplă când oamenii se deplasează, ce rol joacă orașele pentru a determina continuarea deplasării sau oprirea acesteia. Nu trebuie să intru în detalii cu privire la un aspect care este bine documentat de cercetător și există suficiente dovezi pentru această corelare între oamenii care aleg să părăsească sărăcia extremă și un acces mai bun la informații care are o legătură cu migrația internațională, pentru că nu cei mai săraci sunt cei care aleg să uh, migreze la nivel internațional. Pentru refugiați acest lucru poate fi diferit conform situației în care ne găsim, dar aceasta este corelația cea mai ușoară, dar reducerea sărăciei este un obiectiv în sine, însă corelarea, corelația cea mai facilă, că oamenii părăse, își părăsesc locul din sărăcie, uh, nu este neapărat cea mai corectă. Și că mai există mulți alți factori interni implicați aici. După cum am spus, sublinierea complexităților nu poate fi o scuză pentru lipsa de acțiune, ci trebuie să fie un punct de pornire pentru proiectarea de răspunsuri și pentru identificarea punctelor de pornire. Cum am spus, realitatea din prezent este cea care contează ca punct de pornire. Un prim punct de pornire care trebuie subliniat, chiar dacă există un cadru de politici, este faptul că migrația și protecția trebuie să fie recunoscute ca parte a agendei pentru dezvoltare. Concluziile Consiliului, dialogul la nivel înalt, forumul global, toate cer integrarea migrației și chestiunilor de refugianți în planurile de dezvoltare, strategii de reducere a sărăciei sectoriale și documente de programare. Programare există dacă ne uităm la Fondul European pentru Dezvoltare, documente, Există exemple, mai ales când ne uităm la perioada de 10-15 ani și aici aș vrea să subliniez utilitatea dialogului regional pe acest subiect. Aici vorbim despre Africa de Nord, Africa de Vest, procesul de la Rabat, dialogul pe migrație, chestiuni de azil între țările din Uniunea Europeană, Africa de Nord, de Vest, Africa Centrală în parte. Există inițiativa Marocului. În iunie va avea loc o reuniune tematică pe protecție internațională care va, se va desfășura în Maroc, la Rabat. Subiectul deci va fi abordat la nivel de experți principali. Punctul de pornire pentru analizele în acest context trebuie să fie realitatea și nu neapărat conceptele sau categoriile preconcepute. Când vorbim despre migrație internațională, nu vorbim despre regula acestor deplasări. În contextul african, acest lucru trebuie să fie luat în considerare atunci când ne gândim la cooperarea pentru dezvoltare. Categoriile de refugiați și migranți sunt importante, sunt baza cadrului juridic global, însă uneori există situații în care nevoile oamenilor s-ar putea să se contureze mai rapid decât stabilirea de categorii. Prin urmare, e nevoie de o astfel de corelare și când vorbim despre cooperare pentru dezvoltare, sunt chestiuni care poate nu pot apărea dintr-o primă privire a face parte din agenda pentru dezvoltare. De exemplu, gestionarea frontierelor, după părerea noastră, este o parte esențială când vorbim despre bună guvernare, despre mobilitate regională, de exemplu, în subregiunile Africii, depinde de abordarea pe care o dăm pentru a lucra la aceste concepte. There is now the evidence and I mentioned the council conclusion. Nu există dovezi, am vorbit despre concluziile Consiliului în ceea ce privește uh, dezvoltarea și legătura între reacția umanitară și uh, dezvoltarea. Nu e nimic nou aici, dar uh, în ultimii doi ani a fost mai accentuată. Trebuie să venim cu cooperarea pentru dezvoltare în situații de criză de la bun început, pentru că impactul asupra comunităților gazdă trebuie să fie acolo de la bun început și reacția noastră trebuie să țină pasul cu realitatea. Și în acest context pot doar să salut uh, dezvoltarea la inițiativa Comisiei Europene uh, a acestor programe de protecție regională, care între, în trecut se numeau așa, dar acum se numesc programe de dezvoltare și protecție regională. Deci, cred că este un semnal clar al gândirii noastre. Și pot doar să salut această evoluție. Un alt punct, care iarăși nu este prea ușor de pus în practică, da, dacă ne gândim la, dezvoltarea pentru, la cooperarea pentru dezvoltare, trebuie să ne întrebăm dacă avem nevoie de uh, proiecte pentru migranți și refugiați. Avem în titlu că este un proiect pentru migranți un proiect pentru refugiați, dar integrarea acestor subiecte uh, în alte subiecte, cum ar fi reforma pieței muncii, descentralizare, educație, sănătate și așa mai departe, poate fi mai complicat pentru donatori, dar uh, este necesar și ne oferă mai multe puncte de intrare decât să ne gândim într-un mod paralel la situația migranților, la situația refugiaților și așa mai departe. Se integrează în mainstreaming, noțiunea care este utilizată și abuzată chiar, uh, avem uh, sprijin bugetar sectorial și ne putem gândi la indicatori specifici atunci când vorbim despre migrație și uh, refugiați. E mai complicat, e nevoie de acordul autorităților din țările respective și așa mai departe, dar este o abordare care trebuie să fie urmărită. Apoi, ajungem la un punct la care avem uh, comunități gazdă, țări gazdă, și cred că este mai mult decât evident că acesta este un punct de intrare unde sprijinul pentru cooperare, pentru dezvoltare poate fi oferit și merită atenția noastră de plină în ceea ce privește sprijinirea eforturilor guvernamentale și eforturilor uh, comunității, uh, măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile, victimele uh, traficului cu ființe umane, și aceste comunități gazdă care primesc uh, refugiați sau migranți uh, pot fi ajutate. Am menționat deja mai înainte că mobilitatea este un subiect crucial, este un mod de viață și în multe părți din Africa subsahariană dacă ne uităm la cărămizile, dacă se poate spune așa, cadrului de politici din Africa, avem uh, comunitățile uh, economice regionale și credem că la acest nivel este extrem de util să sprijinim eforturile de înlesnire a mobilității regionale. Acest lucru merge mână-mână cu măsurile de protecție. Dar înlesnirea mobilității regionale este un lucru cu care avem experiență. Am avut un program regional care a implementat care a fost implementat un program de 26 de miliarde de euro și atinge și aspecte legate de gestionarea frontierelor, traficul ființe umane și așa mai departe. Din punctul nostru de vedere, uneori frontierele nu sunt gestionate deloc și gestionarea adecvată nu există, practic. Deci, iarăși, un punct de intrare pentru asigurarea mobilității astfel încât oamenii să poată să-și caute uh, un loc de muncă mai bun și așa mai departe. Um, I've, got, I, I, would, I would finish this. Aș uh, încheia cu o noțiune. Am uh, fost invitat să vorbim despre programul MUR. Este un program finanțat prin uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Avem acum șase pe an. Mie sună un pic pretențios, dar vine de la expertiza în migrație a UE. Deci, principiul este foarte simplu. Orice țară acoperită de acest instrument poate să-și exprime interesul pentru asistență tehnică la scară mică și ne poate trimite această cerere, fără să fie nevoită să calculeze bugete și așa mai departe. Deci este o procedură scurtă pentru a face activități cu țara solicitantă. Deci este un exemplu de găsirea răspunsurilor corecte. Nu e ceva original uh, în ceea ce privește subiectele care pot fi tratate, dar este un mecanism care demonstrează că este posibil să găsim o cale originală de a ne gândi la aceste instrumente și la proiectarea unor uh, proiecte de implementat. Asta merge mână în mână cu noțiunea de proprietate. Dacă nu există um, o cerere din partea țării respective, nu mergem acolo să lucrăm. Și în acest program e uh, o altă caracteristică este că putem lucra în, uh, într-un calendar foarte strâns. Pentru că de obicei oamenii se plâng că um, fondurile UE durează foarte mult, dar aici avem un instrument în care poți interveni rapid dacă există o solicitare din partea unei țări, se pot uh, implementa măsuri de asistență tehnică pe termen scurt și acordăm sprijin uh, autorităților pentru a lua legătura cu diaspora. I-am sprijinit în ceea ce privește gestionarea datelor în context regional, traficul cu ființe umane, deci există uh, nenumărate exemple uh, din programul MIE, din care putem să vă punem la dispoziție mai multe elemente. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru răspunsuri la orice întrebări ați putea avea. Merci, monsieur le directeur, pour votre... Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Este un subiect uh, uh important și o să dau cuvântul colegilor deputați care doresc să intervină. Mai întâi, domnul Știr. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorului. Am, de fapt, o observație foarte succintă. M-am bucurat să aud că politicile de cooperare pentru dezvoltare nu pot înlocui politica externă. Cred că uneori uh, aceasta este o neînțelegere fundamentală, poate nu pentru cei uh, direct implicați, dar frecvent atunci când ne confruntăm cu tragedii precum cea din Mediterană, există o tendință ca uh, această cooperare pentru dezvoltare să fie văzută ca o baghetă magică care ar rezolva tot, ceea ce bineînțeles că nu se întâmplă. Uh, Uh, ne bucurăm când există declarații politice și acțiuni politice pentru consolidarea finanțării de, pentru dezvoltare, dar acestea fiind spuse, cred că această idee este validă. Bineînțeles, nu ține de Comisia DEVE să uh, se ocupe de lipsa de politică externă pe care o vedem uneori la nivel european. Uh, de asta se ocupă Comisia AFET, dar vreau doar să menționez acel, acest lucru. O a doua observație este că este important că ați subliniat faptul că, deși este important să continuăm uh, eforturile de eradicare a sărăciei extreme, legătura între uh, sărăcie și migrație uneori este exagerată. Nu spun că nu există nicio legătură, dar cred că uh, Uh, pe bună dreptate ați spus că o parte semnificativă a migranților nu uh, este din categoria uh, oamenilor care trăiesc în sărăcie extremă. Sunt unii care plătesc uh, mii de euro uh, traficanților. Deci vorbim practic de o mică avere. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă acești oameni ar putea să investească acești bani în țara proprie. Dar nu pot să fac acest lucru pentru că știu că vor fi jefuiți de elitele corupte și de lipsa de bună guvernanță în propriile țări. Și cred că tocmai aici Trebuie să ne reconcentrăm politicile de dezvoltare pentru co- de cooperare pentru dezvoltare. Nu spun că nu există nicio legătură, pentru că nici asta nu ar fi exact, dar cred că uneori este important să analizăm mai profund anumite realități. Dumneavoastră ați subliniat unele din aceste realități și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc, dragă colega. Îi dau cuvântul doamnei Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am sosit cu întârziere și n-am reușit să găsesc sala. N-am prins toată intervenția dumneavoastră și îmi cer scuze. Eu fac parte din Comisia Liber și din subcomisia DROA și sunt, mă ocup de un raport în ceea ce privește migrația și drepturile omului. Dezvolt, uh, problema dezvoltării trebuie integrată în această dimensiune și m-a interesat foarte lucrul pe care le-ați spus. Uh, chestiunea migrației în cadrul politicii de dezvoltare. Acest lucru a fost uh, subliniat că migranții nu sunt întotdeauna cei mai săraci, dar uneori Dacă vrei să emigrezi, trebuie să ai o concepție asupra lumii care, din păcate, nu este concepția pe care o pot avea săracii care își duc viața de pe o zi pe alta. Deci cred că este important să insistăm pe marginea acestei dimensiuni. Așa cum ați subliniat, faptul că nu e o mișcare nouă, Cred că asta face parte din lucrurile importante și trebuie să ținem cont de contextul african și de contextul de la țară la țară. Dacă n-ați vorbit cumva despre asta înainte să vin eu, nu v-am auzit vorbit despre Hornul Africii sau pentru că politica, uh, în politica europeană această dimensiune capătă o importanță din ce în ce mai mare. Și o să vă dau un exemplu în acest sens. În aceste țări există și Eritrea. Știm care este situația în Eritrea. Adesea spunem că Eritrea este Corea de Nord din Africa și dacă informațiile mele sunt bune, programul Eritrea a fost uh, înmulțit cu trei, uh, a ajuns pe undeva la 300 și ceva de milioane. Iar bilanțul uh, Fedului anterior a făcut Comisia să reducă acest program de ajutor um, cu vreo 50 de milioane și atunci vreau să știu ce vom face cu aceste fonduri. Credeți că putem să lucrăm cu un dictator ca cel care conduce în Eritrea asupra unor politici eficace pentru protecția migranților atunci când oamenii fug de dictatură în această țară? Eu cred că uh, uh, greșim un pic și uh, aș vrea mai multe elemente pentru că mie mi se pare că e în totală contradicție cu elementele pe care ni le-ați uh, explicat. Am două întrebări mai exacte. Ați vorbit despre problema posibilității de a integra migranții în economiile de la fața locului. Pe mine mă interesează foarte mult situația din Tunisia. Este o țară mică cu 10 milioane de uh, locuitori și a primit deja un milion de refugiați libieni. Nu sunt cifrele din uh, Liban și din Iordania, dar totuși uh, vorbim despre 1% din populație și atunci cum putem ajuta Tunisia în acest context? ținând cont și de situația extrem de particulară a Tunisiei, care este o țară care e un exemplu pentru tranziția democratică în această regiune a lumii. Ne-ați vorbit și despre programul MIU, care mi se pare interesant pentru că evită birocrația obișnuită, dar ați spus că trebuie să treci prin țara respectivă. Și foarte adesea aceste țări, mai ales cele din uh, Cornul Africii, uh, Uh, nu își dau niciodată acordul. Deci uh, este important să ajutăm proiectele mici, locale, susținute de ONG-uri și mi s-ar părea important să vedem cum am putea face progrese în acest sens. Și în aceste țări mi se pare că tocmai așa putem să-i ajutăm mai bine pe oamenii care au nevoie de protecție. Merci. Mulțumesc, domnul Neuser. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este important ca în Comisia pentru Dezvoltare să ne ocupăm mai intens cu problematica refugiaților. Săptămâna trecută la Strasburg am început uh, sesiunea cu un moment de reculegere pentru victimele, uh, pentru refugiații care la sfârșitul de săptămână și-au pierdut viața în Mediterană. Cu zece zile mai devreme de acea sesiune am avut un moment de reculegere la uh, Bruxelles. Mă întreb, cum trebuie să arate politica externă a Uniunii Europene? Pentru că nu se poate ca la două, trei săptămâni odată să ne întâlnim în Parlamentul European după câte o asemenea catastrofă, să păstrăm un moment de reculegere și după aceea să trecem la ordinea de zi a avut loc o întâlnire la nivel a șefilor de stat și de guvern. E bine că s-au întâlnit de urgență, dar rezultatele întâlnirii celor 28 de șefi de state și de guvern sunt rușinoase. Eu am avut uh, săptămâna trecută multe grupuri de vizitatori și toți mi-au spus că Uniunea Europeană eșuează în combaterea acestui fenomen și în ajutorarea refugiaților. Cred că trebuie să ne gândim și care sunt responsabilitățile statelor membre și care sunt responsabilitățile Uniunii Europene toți șefii de state au fost de acord uh, la un moment dat să nu avem decât o graniță externă comună, nu și granițe în interiorul Europei, iar acum uh, apar probleme cu această graniță comună pentru că nu toți sunt dispuși să intervină. Cameron este dispus să furnizeze unități din Royal Navy care să încerce să uh, blocheze fluxul de imigranți în Mediterana, dar Cameron nu este dispus să primească pe refugiați la ei acasă. Marea Britanie, pe de altă parte, până acum este unul din puținele state care și-au îndeplinit obligația de a pune 0,7% din PIB la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare. Eu vin dintr-o țară în care uh, nu s-a reușit uh, ca acest procentaj să fie respectat pentru colaborare în domeniul dezvoltării. Germania pune la dispoziție doar 0,4% din produsul intern brut pentru asistență uh, pentru dezvoltare. Deci, iată ce discrepanțe există. Eu cred că este o chestiune esențială. Mai există și alte probleme importante, sărăcie, distrugerea mediului înconjurător, guverne cu regim dictatorial, inegalități la locurile de muncă. Dar toate acestea sunt elemente care ne preocupă. Pe de altă parte, trebuie să uh, ne concentrăm mai mult pe problematica politicii de dezvoltare peste tot în lume. Să ne întrebăm când există câte o campanie electorală în țările noastre, unde uh, este în centrul atenției în timpul campaniei electorale și politica de dezvoltare. Nicăieri. Eu cred că Trebuie să fim mult mai atenți din acest punct de vedere pentru că altfel nu vom reuși să ne îmbunătățim politica nici vis-a-vis -vis de această problemă gravă a refugiaților. Este o problemă uh, care nu ne va da pace în perioada următoare și trebuie să găsim o uh, posibilitate de colaborare rezonabilă la nivel comunitar și între statele naționale. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Cavalos. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu lucrez la migrație din 1986, când am început să primesc solicitanți de azil din America Latină în Suedia și de atunci am văzut multe schimbări de politici, uh, de comportament față de cei care vin și motivele pentru care vin uh, s-au schimbat. Deci mă bucur că vorbim despre rădăcinile problemei, pentru că n-am făcut asta până acum. Uh, oamenii care lucrează la dezvoltare, da, mai discută, dar în mod normal nu, acest lucru nu este uh, prioritar pe ordinea de zi. Ați menționat uh, migrația pentru muncă. Eu cred că este un pas important de luat pentru a permite migrația într-un mod în care oamenii să poată veni în siguranță în Europa pentru a munci. Știm că oamenii vin la noi pentru a munci. Domnul Stir a spus că nu vin cei mai săraci. Nu, e adevărat, nu vin cei mai săraci, dar uh, de multe ori familiile vin împreună sau în fine își încearcă să, să strângă bani pentru ca o persoană să ajungă în Uniunea Europeană, în Statele Unite și așa mai departe, care să-și găsească un loc de muncă și apoi să plătească pentru întreținerea întregii familii. Deci cred că este un pas extrem, extrem de important pentru dezvoltare atunci când ne gândim la proiectul de dezvoltare, să permitem oamenilor să vină pentru a-și putea ajuta și familiile de acasă. Cred că asta este extrem de important. Deci trebuie să lucrăm la o cale legală pentru acești uh, migranți. Azilul este o problemă complet diferită, pentru că pleci din cauza unui război sau uh, a unei catastrofe și așa mai departe. Și trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu toții și să găsim o cale uh, legală și pentru acești migranți. Ar trebui să lucrăm de asemenea și cu diaspora pentru că există foarte multe grupuri în Europa care lucrează pentru a-și ajuta țările mamă și au mijloacele de a ajunge în toate regiunile din țările lor și e mult mai ușor și e mai puțină corupție pentru că lucrează la nivel local, lucrează pe scară mică, cu organizații mici și ajutorul ajunge acolo unde trebuie să ajungă și nu se oprește pe drum undeva. Mulțumesc! Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Frunzulică. <coughs> Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Se pare că multe agenții europene pe care încă nu le cunoaștem uh, foarte bine există, asta e una dintre ele, din ce înțeleg, agenția dumneavoastră implementează proiecte finanțate de EU pentru migrație. Din păcate, nu prea vedem rezultate uh, în ceea ce privește strategiile de migrație ale Uniunii Europene. Și asta este părerea mea personală. Mie mi se pare că avem prea multe agenții și contribuabilii dau o grămadă de bani, dar nu vedem prea multe rezultate pentru unele din aceste agenții. Evident, așteptăm să vedem mai multe rezultate în ceea ce privește subiectul migrației provenind din, de la aceste agenții europene. Uniunea Europeană nu cred că are o strategie reală. Mi se pare că suntem depășiți complet de valurile de imigranți care traversează Marea Mediterană și nu la același nivel vedem um, că migrația crește în Europa și din Est, traversând uh, granițele României și Bulgariei, venind din Orientul Mijlociu și din Asia Centrală. În fiecare zi, poliția de frontieră raportează că a prins migranți Uh, pe granița noastră estică la fluviul Prut, la râul Prut, mă scuzați. A, a existat o informație aici că politicienii europeni și agențiile noastre se concentrează acum în special asupra efectelor migrației și nu asupra cauzelor, a rădăcinilor acestui fenomen. Uh, pentru că, până la urmă, trebuie să facem ceva pentru a stabiliza uh, regiunile de unde provin acești migranți. Și am mai menționat acest lucru. Uniunea Europeană trebuie să implementeze o strategie reală pentru stabilizarea anumitor țări din Africa de Nord sau din uh, Orientul Mijlociu prin uh, politici, uh, prin măsuri de securitate politice și sociale. Ajutorul pentru dezvoltare este important pentru reducerea sărăciei și ajutorul umanitar este extrem de important, dar până la urmă trebuie să gestionăm toate aceste situații prin uh, măsuri politice uh, clare și prin măsuri economice, pentru că acești oameni să rămână în țara lor și să nu migreze. Cred că trebuie să avem grijă de acești oameni, trebuie să le salvăm viețile, e foarte important. Trebuie să facem tot posibilul pentru a încerca să-i integrăm în Europa. Dar câți oameni ne putem permite să integrăm în Europa. Pentru că dacă vedeți și noi ne confruntăm cu un șomaj uriaș în multe țări europene. Și în același timp, poate ar trebui să implementăm niște cote de migrație în Europa. Niște cote care să fie partajate de toate statele membre. Pentru că fără o strategie Cred că luptăm cu efectele, dar nu și cu cauzele. Și trebuie să avem și niște priorități, priorități în ceea ce privește migrația în, în Europa. N-ați menționat prea multe priorități și ar trebui să menționați, domnule director, Uh, prioritățile acestor uh, proiecte uh, finanțate de UE. Am auzit o prezentare generală, dar ar fi interesant și important să înțelegem ce fel de proiecte implementați. Pentru cele 15 state membre care fac parte din acest organism și care uh, îl finanțează. Există multe lucruri care pot fi spuse dar până la urmă, nu în ultimul rând, încă o dată, trebuie să avem grijă de toți oamenii care vin în Europa. Dar trebuie să avem grijă în același timp și de tradițiile noastre, de culturile noastre, pentru că mie mi se pare că procesul de integrare al migranților care au venit în ultimii 30-40 de ani nu a fost întotdeauna un succes. Mulțumesc foarte mult! Merci, cher coleg. Mulțumesc, stimate colegi. Îi dau cuvântul acum colegului nostru, Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și invitatului nostru pentru prezentarea făcută. Din păcate, eu am ajuns în sală când prezentarea dumneavoastră se apropia de final. Însă, aș vrea să subliniez un aspect și să vă pun și o întrebare sau să vă cer să dezvoltați puțin o parte din intervenția noastră referitoare la asistența umanitară și situația umanitară din Africa subsahariană. Observația pe care vreau să o fac. Comisia noastră pentru dezvoltare și adunarea parlamentară Africa, Caraibe, Pacific a subliniat de mai multe ori nevoia de a avea o strategie globală în ceea ce privește situația din Africa subsahariană, și anume o strategie care să implice, sigur, și partea politicii externe a Uniunii, dar care să implice și politica de dezvoltare, în primul rând, și atenția acordată crizelor umanitare. Răspunsul Uniunii la conflictele politice în anumite situații specifice, pentru diferite segmente ale populației. În calitate de raportor pe asistența umanitară, m-am întâlnit cu reprezentanții ai UNICEF, ai Crucii Roșii și ai altor organizații care se ocupă, de exemplu, de situația copiilor, a femeilor, inclusiv de situația sanitară în țările din zona respectivă. Și vreau să vă spun că efortul pe care trebuie să-l facem, după părerea mea, pentru a aborda această situație din Africa subsahariană trebuie să fie un efort comun, coordonat, care să implice toate politicile și toate instrumentele de care dispune Uniunea și agențiile uh, și toate statele care sunt membrele Uniunii Europene. Și spuneam că o să vă pun și o întrebare. Am înțeles care este experiența dumneavoastră în domeniu și am vrea să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, ce am putea noi face din punct de vedere al rolului Uniunii în acțiunile de prevenire asistența, vreau să spun, pentru prevenirea conflictelor politice și prevenirea războaielor care în mare măsură duc la crizele umanitare din regiune? Și în ce fel, după părerea dumneavoastră, putem să coordonăm politica de dezvoltare cu politica de ajutoare umanitare, incluzându-le amândouă într-un răspuns comun? Mulțumesc, stimate coleg. Îi dau cuvântul colegului nostru, Silva Pereira. Obrigado, senhor presidente. Eu não... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am auzit prezentarea inițială pentru că am participat la o altă ședință a Parlamentului. Îmi cer scuze pentru asta. Dar aș dori să contribui și eu la dezbaterea aceasta. Uh, Politica în domeniul migrației mă ocupă de mulți ani, am anumite responsabilități în țara mea, există o tradiție în Portugalia să primim refugiați, chiar un număr mare de refugiați. Suntem cel de-al doilea stat pe plan internațional în ce privește integrarea uh, imigranților. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect. Așa cum uh, a fost configurată politica internațională în domeniul migrației și uh, așa cum se prezintă situația la granițele externe ale Uniunii Europene, așa cum este configurată politica de acordare a azilului, Ehm, este ceva ce nu ține de competența directă a comisiei noastre DV. Dar important este în același timp să existe o asistență umanitară pentru refugiați și să existe o legătură între politica pentru dezvoltare și politicile noastre de tratament vis-a-vis -vis de fluxurile de imigranți. Politica pentru dezvoltare trebuie să găsească un răspuns pe plan comunitar din acest punct de vedere. Dacă ne gândim cum uh, arată în clipa de față reacția Europei vis-a-vis -vis de fluxul de imigranți și la recenta întâlnire la nivel înalt, mesajul european este că se va reacționa cu severitate la granițele externe, că uh, va exista mai degrabă o situație de respingere a fluxurilor de, uh, de imigrație. Sigur, ă, vor trebui să fie salvate viețile omenești atunci când refugiații sunt în pericol, dar pe de altă parte nu dorim să ne deschidem granița pentru aceste fluxuri. Deci, eu cred că în comisia noastră trebuie să punem accent pe ă, componenta umanitară a reacției Uniunii Europene. Și mie mi se pare că această dimensiune care este esențială, în clipa de față încă nu se conturează concret. Un prim element în a găsi o reacție umanitară este să ă, devină clar că nu este vorba despre o imigrație ilegală, ci este vorba despre refugiați. Și uh, suntem oare îndreptățiți să spunem că persoanele care se uh, îmbarcă pe aceste nave șubrede uh, nu sunt săraci pentru că acești oameni de fapt au plătit o sumă mare traficanților de persoane pentru a putea ajunge pe aceste embarcațiuni? Dar, uh, de fapt, oamenii aceștia oricum au devenit săraci pentru că au vândut tot ce au uh, posedat anterior. Nu mai dețin decât hainele de pe ei. Deci sunt oameni săraci lipiți. Sunt refugiați. Nu sunt imigranți care nu caută decât o șansă de a se îmbogăți în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea Uniunea Europeană este obligată să găsească o soluție pentru această a, criză a refugiaților Trebuie să îmbunătățim ca atare condițiile de primire a acestor oameni, să ne asumăm pe plan comunitar niște obligații pentru uh, receptarea acestor refugiați. O a doua concluzie importantă pentru Comisia DEVE este colaborarea în domeniul dezvoltării cu țările de origine ale acestor oameni și uh, Uniunea Europeană ar trebui să facă cel puțin două lucruri. În primul rând, să fie foarte clar care sunt programele concrete de colaborare cu țările de origine ale fluxurilor de uh, refugiați, a acestor oameni disperați există deja și ce programe eh, mai sunt necesare pentru a minimaliza conflictele care au produs aceste fluxuri de refugiați. Deci care sunt prioritățile politice și, în al doilea rând, care sunt mijloacele financiare necesare pentru ca acest tip de colaborare cu țările de origine să poată să fie continuate. În încheiere, domnule președinte, aș spune că există conferința de la Addis Abeba și acolo se va vorbi despre mijloacele financiare pe care Uniunea Europeană trebuie să le pună la dispoziție pentru a rezolva aceste probleme ale dezvoltării. Suntem oare în, țară să, în stare să găsim o rezolvare? Președintele, voi da cuvântul uh, reprezentanților comisiei, experților, dar suntem deja în întârziere și mai avem și un, alte subiecte de abordat, așa că i-aș ruga pe uh, reprezentanții comisiei să se limiteze la trei minute, după aceea voi da cuvântul experților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru această dezbatere care vine în momentul potrivit. Da, în ultimii ani a existat un consens în ce privește legătura dintre dezvoltare și migrație, un consens în legătură cu uh, faptul că uh, uh, un management bun al fenomenului migrației ar putea avea un impact asupra dezvoltării. Dar dacă acest lucru nu se realizează, atunci uh, va exista un impact negativ în ce privește fluxul de migrație. Comisia este implicată în a finanța proiecte care să trateze această problemă din punct de vedere uh, geografic și avem și un proiect până în anul 2020 în ce privește provocările globale. Dar în ce privește aceste rute ale refugiaților, este destul de greu să găsești soluții pentru că depinde foarte mult de cauzele care îi determină pe oameni să se uh, uh, refugieze. Pentru criza refugiaților uh, este de fapt o problemă legată de conflicte sau de violare sistematică a drepturilor omului. În ce privește imigrația economică, aici Sigur că trebuie să căutăm de asemenea uh, cauzele, pentru că o îmbunătățire a condițiilor economice în țările partenere nu duce neapărat la stoparea fluxului uh, imigranților. Uh, din potrivă, uh, poate că aceste fluxuri vor crește pentru că în orice caz oamenii sunt tot timpul în căutarea unor condiții de viață mai bune legătura între cooperarea pentru dezvoltare și asistența umanitară este foarte importantă. Evident, este nevoie de cooperare în domeniul dezvoltării de la bun început și pe perioade mai îndelungate pentru ca rezultatele la un moment dat să se vadă în timp. Aș menționa și câteva domenii care au fost menționate deja, dezvoltare regională, programe de protecție. A fost lansat un program în Orientul Mijlociu, anul acesta se va lansa un program și pentru Cornul Africii este o componentă importantă a programelor noastre. Procesele regionale Rabat, Khartoum implică țările de origine și de tranzit și în felul acesta se produce și o asumare a responsabilității a acestor țări. Cooperarea externă va juca un rol important în ce privește abordarea acestor probleme în anii următori. 82 de miliarde de euro sunt afectați în cadrul acestui contribuții financiare pentru uh, cooperare externă. Dar uh, un ultim element, după cum știți, Comisia va elabora și o agendă europeană în problemele migrației până la uh, finele anului mai, în care vom aborda toate aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei. Ne cerem scuze pentru că vă presăm puțin să respectați timpul de intervenție, dar voi da cuvântul și experților noștri pentru a trage concluziile și pentru a răspunde la întrebările deputaților. Aveți la dispoziție câte trei minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă ați avut până acum invitați care au reușit să respecte timpul acordat, dar voi încerca. Au fost abordate multe probleme, multe întrebări. Eritrea, problemele legate de finanțare. Aș dori să revin la ceea ce am spus la bun început. Trebuie să decidem dacă cooperarea în domeniul dezvoltării este răspunsul corect în a contracara aceste fenomene. Dacă da, va trebui să ne gândim la argumentele pe care se bazează această triplare a volumului. Tunisia merită toată atenția noastră când este vorba despre situația din Mediterana din perspectivă a migrației, atât având în vedere echilibrul delicat între atingerea obiectivelor în domeniul politicii externe și a problemelor interne. Ați menționat probleme de integrare. După aceea, um, trebuie să uh, colaborăm în ce privește migrația forței de muncă în colaborare cu autoritățile din Tunisia. Cred că trebuie să se pună un mai mare accent pe cooperare cu Tunisia în aceste domenii. Lucrul este fezabil și merită atenția noastră. În ce privește prevenția uh, conflictelor, este o disciplină în sine. Nu pot să aduc aici uh, argumente în câteva secunde, dar uh, dacă ne gândim care este rolul Uniunii Europene local sau pe plan mondial, Cred că Uniunea Europeană în multe domenii poate conduce dezbaterea în acest domeniu, la fața locului, prin delegații, în baza instrumentelor politice, dar și prin fondurile care se pun la dispoziție, că pentru că trebuie să găsim puterea de a aduce oameni la masa negocierilor, să uh, avem eforturi în domeniul colaborării mai intense, trebuie să găsim răspunsuri ce e de făcut. Și da, cred că Uniunea Europeană poate conduce eforturile, fie că este vorba despre prevenția conflictelor, deci există deja uh, locuri în care Uniunea Europeană poate da exemple excelente. Oricum, însă, per total, rolul conducător din acest punct de vedere al Uniunii Europene poate să fie consolidat. Prevenția conflictelor din perspectiva uh, fluxurilor de refugiați. Trebuie să vedem care sunt scenariile uh, legate de mișcări migratoare care pot fi avute în vedere, uh, care este rezultatul dacă prevenția conflictelor a eșuat. Eu cred că și aceste lucruri trebuie să fie analizate de la bun început și din perspectiva migrației, cred că această problemă poate fi relevantă. Reprezentanții Comisiei Europene au vorbit despre legătura dintre cooperare în domeniul dezvoltării și acțiunile umanitare. Da, nu este o dezbatere nouă, se află în centrul atenției noastre. Eforturi au fost întreprinse, a existat o concentrare. Uh, Uh, în ultimul an și jumătate pe această problematică. Dar, sigur, există un fel de uh, comunitate a actorilor implicați pe plan umanitar care poate să se implice. Nu este foarte ușor ca cele două grupuri să-și înțeleagă preocupările specifice, dar trebuie să fie o coaliție a doritorilor de a se implica în aceste eforturi. E nevoie de un leadership în acest domeniu. Dar voi încheia pentru că se pare că cele trei minute afectate expiră. Da. Ce e de făcut? Nu sunt de acord să spunem că nu avem rezultate. Ce putem face când colaborăm cu statele terțe? Uh, acolo există o legislație privind migrația, dacă avem o strategie privind migrația, dacă protejăm uh, victimele traficului uman, dacă avem măsuri pentru integrarea acestor oameni, toate aceste lucruri pot fi date ca exemplu atunci când ne întrebăm ce s-a întreprins până acum uh, în acest moment. Pentru că ideea este, iată, asta s-a realizat până acum și în felul acesta am diminuat numărul tragediilor umane dar sigur că este nevoie de mult mai mult atunci când ne dorim și o contribuție din partea uh, cooperării pentru dezvoltare în uh, combaterea acestor fenomene tragice, inclusiv ținând seama de situația din Mediterana. Este nevoie de decizii și în domeniul politicii externe. Oricum să vă mulțumesc pentru ocazia mea pe care mi-ați uh, oferit-o pentru a uh, vă putea vorbi astăzi și vom ține seama de diversele opinii care au fost formulate aici în structurarea activității noastre viitoare. Mulțumesc, stimate domnule director. Cred că ați uh, Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitații noastre. Decizia noastră uh, a uh, dorit să mediteze și asupra raportului Comisiei Libe pentru o abordare mai generală a fenomenului migrației. Ah,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 Très bien, donc euh, on aborde... Putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. Un ultimul punct de dezbatere este vorba de securitatea alimentară și dezvoltarea agricolă situația actuală și provocările până după 2015. Deci acesta este ultimul punct de pe agenda noastră și avem mai mulți experți invitați. Ideea de a analiza problemele de siguranță alimentare, inclusiv în țările în curs de dezvoltare, pentru a vedea care este viitorul acestui domeniu. Securitatea alimentară, respectiv cum putem combate foamea, este un motiv pentru a face un bilanț privind obiectivele mileniului și uh, a modalității realizării obiectivele până în anul 2030. Și avem la dispoziție aproximativ două ore. Am organizat uh, în două părți această. Domnul Xavier Trusar va vorbi uh, din despre acest subiect. El va trebui să ne părăsească după o oră ne va prezenta un studiu care să ne ajute să identificăm tendințele în sistemul alimentar până în anul 2030 și pentru a vedea cum se poate poziționa Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de aceste evoluții. După aceea voi da cuvântul domnului Costa Stamulis de la Organizația Națiunilor Unite pentru um, Alimentație și Agricultură, cunoscut uh, sub uh, acronimul în engleză FAO. Este vorba de Organizația pentru Alimentație și Agricultură agricultură. Și eh, va vorbi despre proiectele unei dezvoltări durabile după 2015. După aceea veți avea ocazia să adresați întrebări domnilor Stamuli și Trusar. Cea de-a doua parte va începe peste o oră, ne vorbi despre dezvoltarea uh, în domeniul agricol. Domnul Baldovin va vorbi și de asemenea uh, Ines Cosman uh, din partea uh, unui ONG în domeniul agricol. Îi dau cuvântul domnului Dusar pentru câteva minute. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru invitația de, de Eh, adresată nouă de a vă eh, putea prezenta Centrul Comun de Cercetare. Este un centru științific al Comisiei, nu avem responsabilități politice, dar susținem toate politice eh, care se referă la acest domeniu, inclusiv studiile de proiecție pe viitor, pentru că ne preocupă acum securitatea alimentară până în perioada 2030 și trebuie să ne gândim cum vor arăta problemele în acest uh, cadru de timp. Am avut o discuție și cu domnul Stamulis înainte de această întâlnire și eu cred că prezentarea noastră uh, se va completa reciproc, pentru că eu mă voi concentra pe probleme de guvernanță, pe probleme naționale în acest domeniu. Deci, în acest exercițiu de previziune uh, ne-am bazat pe o serie întreagă de studii care au fost făcute deja în ce privește rolul Uniunii Europene și am vrut să vedem cum putem realiza o viziune comună despre ceea ce este de dorit ca obiectiv pentru anul 2030, care sunt principalele provocări uh, la, pe plan uh, național și care vor fi prioritățile pentru viitoarea dezvoltare a politicilor noastre. Am uh, cooptat peste 100 de experți uh, în elaborarea acestui studiu a fost un uh, proces care a trebuit să realizeze până la urmă un consens al viziunilor și să vedem care vor fi implicațiile în domeniul politicilor în domeniu. Foarte pe scurt, dacă îmi doresc să sintetizez principalul mesaj al acestui studiu, este că până în anul 2030, siguranța alimentară va trebui să garanteze hrănirea planetei. Trebuie să fie un răspuns global care să vină în întâmpinarea cererii globale. Și nu ne-am gândit ca la o provocare sistemică, ci ca la o provocare pentru Uniunea Europeană. Deci să nu tratăm siguranța alimentară ca o problemă, ci ca pe o soluție. În ce privește consecințele pentru politicile în domeniu, este nevoie de o cooperare transversală uh, mai aprofundată între diversele domenii de politici specifice. Care, cum arată această viziune până în anul 2030? Vedeți că mm, imaginea este poate puțin prezentată în rost pentru că este vorba de fapt despre aspirații, sigur că în parte realizabile, realistice. Vedem care trebuie să fie uh, transformările în agricultură, intensificările în anumite uh, domenii rurale. Vedem un echilibru între contribuția pe plan local, uh, regional, național, piețelor specifice o mai bună guvernanță, dar și consumatorii care să poată să își îndeplinească necesitatea bazându-ne pe o implicare. Până în 2000 30. Sperăm ca malnutriția să poată să dispară sau în orice caz să fie redusă semnificativ, dar în continuare va exista ca preocupare eh, vis-a-vis -vis de populațiile care încă vor avea de suferit în urma malnutriției. Pentru Uniunea Europeană, politicile trebuie să fie aliniate cu transformările care urmează să se producă în agricultură, iar agricultura va trebui să se transforme mai ales în statele în care încă există un nivel ridicat de insecuritate alimentară și o mai bună aliniere cu politicile de uh, mediu rural uh, care trebuie să fie păstrat uh, sănătos. Trebuie să existe o legătură între piețe și comerț. Cum organizăm un sistem funcțional Uh, pe plan local, regional, național uh, și de asemenea cum să garanteze comerțul accesul la aceste piețe că, pentru ca procesul să nu uh, se împiedice de bariere. Deci trebuie să ne gândim și care vor fi schimbările în domeniul cererii. Deci va trebui să analizăm această dinamică în schimbarea Uh, cererii. Iar ținând seama din punct de vedere al politicilor specifice la aceste uh, modificări, trebuie să analizăm uh, în detaliu oportunitățile. Ne-am concentrat în primul rând pe o provocare care este legată de comerț și piețe ceea ce uh, ne așteptăm o creștere pe plan internațional de 3% și în același timp o liberalizare continuă a bunurilor și serviciilor în agricultură. Noi putem uh, consta că uh, și conform studiilor Organizației Mondiale a Comerțului vor mai exista poate anumite uh, bariere pentru că va exista o creștere a aspectelor de nație, naționale și regionale în ce privește siguranța alimentară, schimbare în standardele calitative care va fi rolul Uniunii Europene în negocierea unui unor contracte comerciale care să se bazeze pe uh, siguranță alimentară și să se țină seama și de impactul asupra uh, schimbărilor climatice asupra acestui domeniu. Sigur că un element cheie este o uh, cerere care se transformă, care se schimbă, pentru că există evoluții diferite în diversele uh, regiuni din lume, există o clasă de mijloc care se dezvoltă în Africa de Sud, în Asia, cerere mai mare uh, de produse din carne. Uh, Ehm, de asemenea, până în 2030, estimăm că peste 60% din populația planetei va trăi în mediu urban poate chiar 65% din populația din Asia va trăi în orașe, ceea ce creează noi tipuri de insecuritate alimentară și va trebui să existe noi modalități de eh, a rezolva problema de furnizare de alimente pentru pentru această cerere. Dacă ne gândim la poziționarea Uniunii Europene vis-a-vis -vis de acest fenomen, va trebui să uh, ne concentrăm uh, mai mult spre o privire mai completă asupra oportunităților care apar și a sistemului global de uh, garantare a siguranții alimentare ceea ce înseamnă că provocarea ă, nu va fi să ne concentrăm exclusiv pe acea parte a populației care este încă subnutrită, ci să facem efort, sigur, eforturi speciale pentru a rezolva această problemă, dar să privim Uh, imaginea de ansamblu, care este rolul Uniunii Europene pentru a hrăni planeta până în anul 2030. Deci, foarte pe scurt, ceea ce va fi necesar, o mai bună coerență a politicilor, a politicilor de dezvoltare cu politicile agricole, cu politica în domeniul comerțului, a relațiilor externe, va trebui să uh, înțelegem în profunzime provocările care vor decurge din aceste schimbări și de mai bună interconectare la uh, dinamica uh, cererii din partea consumatorilor. Să vedem în ce măsură piețele noastre pot să răspundă la aceste cereri în domeniul nutriției și durabilității. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sí. Mulțumesc și îi dau cuvântul domnului Stamulis de asemenea pentru două minute. Um, uh, good morning everybody. Um, thank you, Mr. Chair. Bună ziua tuturor, mulțumesc Domnule președinte, vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că ne oferă ocazia să vorbim despre chestiuni importante legate de securitatea alimentară și să vă spun care sunt ultimele evoluții în cadrul organizației și modul de abordare strategică a chestiunilor care țin de foame. Prezentarea mea nu se referă neapărat la tendințele globale, ci la provocările cu care ne confruntăm la nivel central. Securitatea alimentară este o chestiune transversală, cum tocmai am auzit. E vorba de disponibilitate, acces, stabilitate în utilizare. Vorbim deci despre niște chestiuni transversale care trebuie abordate pentru a înregistra progrese în ceea ce privește foamea. Dacă aș avea mai mult timp, aș vorbi despre parteneriate recente și inițiative între UE și FAO în ceea ce privește uh, sprijinirea acestor procese. Vorbim despre o prezentare suplimentară la cea globală făcută de domnul Toussaint. Uh, în acest caz nu avem de-a face cu o provocare globală, ci cu provocarea de a aborda chestiunile la nivel național. Vorbim despre foamea cronică și despre guvernanță pentru a vedea cum toate aceste chestiuni, aceste provocări globale pot fi transpuse mai bine în uh, rezultate ale securității alimentare. Vorbim despre transpunerea angajamentelor țărilor în acțiune pentru a accelera progresul în reducerea foamei și creșterea nivelului de nutriție. Și aici este vorba și de politici și de guvernanță. Pe scurt, dat fiind că mi s-a cerut un inventar al situației actuale, în conformitate cu cele mai noi date pe care le am eu la dispoziție, peste două săptămâni o să avem date mai nou, dar datele de anul trecut ne spun că sunt cam 805 oameni, milioane de oameni care uh, suferă de foame cronică. Oameni care sunt uh, suferă de foame datorită unor um, urgențe reprezintă o altă situație. Noi vorbim aici despre deficiența calorică cronică. Majoritatea persoanelor flămânde din țările în dezvoltare și prevalența insuficienței calorice a scăzut de la 23,4% în 92 la 13,5% în țările în dezvoltare. Fără îndoială s-au înregistrat progrese. Cum stau însă lucrurile în ceea ce privește evoluția foamei la nivel internațional? Iată, depinde de obiectivul pe care îl stabilești. În ceea ce privește OM, obiectivele de dezvoltare ale mileniului ODM 1, procentajul populației flămânde în populația totală, estimările sunt destul de exacte. Adică, anul acesta, cu puțin efort, la nivel global, putem atinge ODM, însă suntem cu mult în urmă față de obiectivul stabilit de Forumul Mondial uh, al alimentației din 96 și anume ca numărul persoanelor subhrănite să fie între să scadă în această perioadă. În plus, trebuie să ne gândim la problema mai largă a malnutriției. Avem cam 171 de milioane de copii sub 5 ani care suferă de malnutriție cronică, 104 milioane care sunt uh, cu o greutate mai mică decât ar trebui și 55 uh, de milioane care sunt subnutriți acut. Sigur că reducerea foamei, dacă trecem de cifrele globale, a fost uh, dezechilibrată. Dezechilibrată pentru că regiuni, cum ar fi Africa subsahariană și Africa de Sud, sunt în urmă în ceea ce privește realizarea obiectivelor foamei și în ceea ce privește atingerea obiectivelor ODEM. Și sigur că vom identifica multe situații diverse în funcție de țară. Există țări care au inversat această tendință, dar cum am spus, este important să se știe că există țări care au îndeplinit obiectivele de dezvoltare ale mileniului și 25 de țări au îndeplinit obiectivul mai provocator de a reduce la jumătate numărul persoanelor subnutrite până în 2050. Aceasta este o reconfigurare a imaginii persoanelor care suferă de foame, unde spune că procentajul foametei s-a schimbat mai degrabă trecând înspre Africa subsahariană și Africa de sud-est, lucruri cunoscute de altfel. În același timp, prețurile volatile și criza prețurilor la produse alimentare au dus la probleme de securitate alimentară. După 2008, am început să ne preocupăm de viitorul produselor alimentare și există o gamă largă de foruri și procese unde au fost luate angajamente de țări, regiuni, țări beneficiare, donatori, pentru a ne asigura că avem suficient de mâncat și că foamea este redusă, foametea. Am să vă arăt câteva dintre acestea. Mulți dintre dumneavoastră veți spune, ați uitat una sau alta din aceste elemente. Ideea este însă să nu le parcurgem pe toate, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă, care reprezintă un alt angajament, ci să spunem că, într-adevăr, angajamentele pentru reducerea fomei există. Asta fără îndoială. Inițiativa Zero Fomete la nivel regional, pe lângă Uh, imaginea globală există și ea în America de Sud, în Caraibe, un Caraibe fără foame, Africa are declarația Malabo și acele inițiative au și date concrete cu privire la eliminarea totală a foametei. 2025 este o astfel de dată concretă. Trebuie să dăm dovadă de onestitate aici. Știu că în discuții oamenii tind să fie destul de sceptici sau sarcastici, spunând că toate aceste lucruri, toate aceste foruri globale și așa mai departe, nu sunt decât niște locuri unde se spun vorbe goale ce generează maculatura. Perspectiva noastră este diferită, însă. Nici uh, unii dintre cei care participă la aceste discuții n-au putere executivă. E adevărat, dar promovează multe lucruri. Uh, și printre care se numără și transparența menționată. O înțelegere comună a chestiunilor, înțeleg nevoia de responsabilizare, au mecanisme de monitorizare în care țările raportează progresele pe care chiar ele le-au înregistrat, alocă resurse, în calitate de parteneri donatori, fac schimburi promovează relații comerciale mai bune și așa mai departe. Facilitează și consensul în ceea ce privește eh, nivelul global și instituțional și un aspect foarte important pe care îl fac este să ofere ocazia celor care doresc să vadă acțiuni naționale legate de reducerea foamei să folosească oportunitățile care apar. Asta este un prim lucru care poate fi făcut, să se folosească orice ocazie de către cei care pot uh, transpune obiectivele în practică. Promovarea progresului la nivel național se face prin crearea unui mediu adecvat. Știu că s-a vorbit aici despre uh, facilitarea, mediului facilitator, dar eu mă refer la altceva. După părerea noastră, ce nu avem este un sistem consecvent și coerent în care caracterul multitransversal al securității este luat în considerare și avem patru piloni. În primul rând, politicile, programele de politici și programe juridice, ceea ce înseamnă că avem un set de politici sectoriale și transectoriale care stabilesc securitatea alimentară ca parte a imaginii globale menționată aici de domnul Tusa. Există politici sectoriale care menționează securitatea alimentară, însă cărora le, lipsește, eh, cărora le lipsesc indicatorii și mecanismele de monitorizare. Și uneori există probleme în subsectoare agricole. Deci coerența nu există. La fel stau lucrurile și în cazul angajamentelor financiare și în cazul resurselor umane necesare pentru a registra progrese în implementarea de politici. Și, în încheiere, mecanismele de coordonare și guvernare care garantează că aceste constelații de politici care uh, afectează securitatea alimentară nu există. Există foarte puține țări care au mecanisme care să uh, ducă la o coerență politică. Procesul decizional nu este întotdeauna bazat pe dovezi concrete și asta este un aspect de subliniat. Ceea ce înseamnă că acești patru piloni despre care vorbim sunt pentru noi calea pe care numărul mare de provocări globale pot fi abordate prin integrarea cadrelor de politici la nivel național. Am revizuit situațiile naționale în 2014 și am raportat acest lucru la WFP și PAT pentru a vedea în ce măsură contribuie la reducerea foametei. E uluitor de văzut că în unele dintre aceste mecanisme există, însă doar la nivel teoretic. Sunt pestrițe, discontinue, nu funcționează și așa mai departe. Important este că ori de câte ori există un angajament politic pentru a avea acele mecanisme, să se consolideze uh, Uh, capacitatea tuturor celor implicați să se axeze pe securitatea alimentară și nutriție. Mediul acesta facilitator este fa- consolidarea capacității celor implicați. So, um, to, uh, so avem un parteneriat cu UE și FAO și încercăm să lansăm un program care să implice un grup de țări între 20 până la 25 pentru a aborda aceste neajunsuri și nevoia de a consolida capacitatea guvernelor și sectoarelor pentru o rețea completă de securitate alimentară. Securitatea alimentară este importantă pentru UE și UE este importantă pentru securitatea alimentară. Lucrurile acestea le cunoaștem cu toții. Însă parteneriatele despre care vorbim și care ar trebui să fie încheiate în curând vor genera sprijinul pentru un angajament politic mai puternic și mai clar în ceea ce privește securitatea alimentară alimentară și agricultura durabilă și capacitatea de dezvoltare la nivel național și posibil subregional. Vorbim deci despre potențarea eforturilor UE și FAO la nivel național cu decidenții politici, fiecare cu punctele sale de vedere și capacitățile sale. Știu că mi-am depășit timpul și îmi cer scuze, domnule președinte. Ideea este să abordăm această lipsă de consecvență în politici și guvernanță la nivel național. Este deci vorba despre accentul pus pe politici sectoriale și prosectoriale pentru agricultură durabilă și securitate alimentară, cu accent pus pe contribuția uh, agriculturii durabile la securitatea alimentară pentru a aborda capacitățile pentru securitatea alimentară și nutriție pe care le-am mai menționat. cu aspecte practice și coordonarea factorilor implicați. Sper că o să am timp să răspund la întrebări. Am să trag și concluziile reducerea foametei. Avem vești bune la nivel global și la nivelul anumitor țări, dar acest lucru nu este suficient. Suntem departe de la eliminarea foametei, acesta fiind obiectivul, și atenția alocată acestora deschide noi oportunități pentru a contribui cu toții la nivel național Accentul pe securitatea alimentară și nutriție este o oportunitate pentru a intensifica activitățile la nivel național pe cei patru piloni și există și un rol chei al politicilor și guvernanței în accelerarea acestui proces. Mulțumesc! Mulțumim! Deputații au acum cuvântul. O să începem cu colegul Vairnen. Speaking. Voi vorbi în finlandeză. <clears throat> Meillä on ollut ensimmäinen Mulțumesc. Primul obiectiv al mileniului este eradicarea sărăciei extreme și a foametei. Și așa cum tocmai ați spus și dumneavoastră, au fost înregistrate progrese semnificative în acest sens. În toamnă vom stabili noi obiective pentru dezvoltare durabilă și în acest caz vom crește nivelul ambițiilor. Vrem să eliminăm foamea în totalitate. În același timp, odată ce nivelul ambițiilor crește și odată ce încercăm să facem mai multe, vor crește și provocările în domeniul um, sectorului securității alimentare. În același timp, crește și populația globală, crește nevoia de hrană. Colegul nostru, Deva, ne-a prezentat ieri raportul domniei sale referitor la implicarea sectorului privat în dezvoltare și ne-a spus că până în anul 2030 cererea de produse alimentare va crește cu până la 50% în, la nivel global și de aceea agricultura ar trebui să, să se dezvolte corespunzător. Până în 2050, 70 până la 100% um, e nevoie de o creștere a producției agricole cu 70 până la 100%. Eh, există și alte provocări care vin, de exemplu, din partea schimbărilor climatice și acestea vor îngreuna procesele agricole. Este foarte greu să estimăm de pe acum în ce fel. O altă problemă vine din partea urbanizării, pentru că orașele acaparează terenuri care înainte erau folosite pentru agricultură. Pe măsură ce orașele se extind, din ce în ce mai multe terenuri agricole vor fi pierdute. La fel, apa va avea de suferit și nu va mai putea fi folosită neapărat ca apă potabilă, va fi utilizată, de exemplu, mai mult pentru irigații. Aș vrea să ne dați un exemplu din partea FAO. Care sunt estimările globale cu privire la uh, Um, măsura în care producția de alimente poate fi crescută la nivel global. Ne-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere. Și pentru reprezentantul FIDA, sigur că trebuie să încercăm și să credem producția alimentară în țările în care există o creștere sau urmează să existe o creștere a cererii pentru alimente și unde uh, dietele vor trece prin schimbări. În alte țări este posibil să crească producția alimentară și pentru export și poate reprezentantul FAO sau oricare dintre ceilalți invitați ai noștri ne poate comenta puțin această situație. dar în special din partea FAO aș dori un răspuns în acest sens. Vom putea produce suficient pentru toată lumea? Domnul Gărenț, acum. Oui, Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de participanți la această reuniune, suntem actori. Unii sunt actori, alții sunt spectatori. Noi ne considerăm actori de această dată pentru că avem responsabilități în calitate de membri ai Comisiei de Dezvoltare și trebuie să ne pronunțăm cu privire la coerența politicilor. Trebuie să ne spunem părerea cu privire la acorduri sau propuneri de acorduri internaționale. Mă gândesc, de exemplu, la acordurile de parteneriat economic. Ne pronunțăm cu privire la programările Comisiei care acoperă și promovarea agriculturii în țările în dezvoltare, Promovăm uh, mișcări politice pentru marile conferințe, Comisia de Dezvoltare de la Addis Abeba, cea de la New York, uh, pentru care deja avem un raport. Prin urmare, încă nu am primit clarificările de care aveam nevoie. Haideți să vorbim concret. Acordurile de parteneriat economic. Să ne gândim la un ultim acord încheiat de Uniunea Europeană cu regiunea Africa de Vest. Din punctul dumneavoastră de vedere, Acest acord este productiv și încurajează dezvoltarea agriculturii în aceste țări? Este o parte a problemei sau o parte a soluției acest acord? Sunteți de acord cu cei care spun că reducerea drepturilor de intrare pentru produse, inclusiv pentru produse agricole, va favoriza dezvoltarea agricolă în aceste țări sau mai degrabă va avea un impact negativ? Sunteți de părere că acest acord ia în considerare în mod suficient decalajele de productivitate care există între agricultura din aceste țări și cele din nord, având în vedere că anumiți oameni afirmă chiar că decalajele de productivitate variază până la 1 la 100 sau chiar 150 în ceea ce privește producția de cereale. Acum două secole aceste decalaje de productivitate erau mult, mult, mult mai reduse. Se ia în considerare acest lucru în mod suficient? La elaborarea acestor acorduri există măsuri specifice în ceea ce privește agricultura țărilor uh, în cauză și sunteți de părere că cei care au încheiat aceste acorduri au fost uh, suficient de bine informați cu privire la impactul pe care ne veți spune dacă îl considerați bun sau rău? Ați fost consultat în calitate de FAO cu privire la impactul care ar putea fi generat de aceste acorduri asupra acestor țări? Eu sunt destul de îndrăzneț și vă pot spune că dacă n-ați fost consultat e o problemă și dacă ați fost consultat și ați fost de acord, din nou avem o problemă cu excepția cazului în care reușiți să ne arătați că aceste acorduri sunt pozitive și favorabile um, dezvoltării agriculturii. După părerea dumneavoastră, cine, ce pârghii trebuie să folosească și la acest nivel? Pentru că riscăm să ne spunem tot timpul aceleași povești, venim cu perspective, cu imagini de ansamblu macroeconomice, înțelegem cum stau lucrurile, Les pays du euh, sud asiatique sont. O altă problemă. Înțeleg că țările din uh, sudul Asiei sunt în continuare cu probleme. Vorbim de țări emergente sau de țări în curs de dezvoltare. Care sunt țările pe care le uh, vizați? Pentru că dacă sunt țări emergente, atunci este o problemă, pentru că au suficiente resurse pentru a demara procesul uh, și pentru a avea o agricultură mai productivă. Acordurile de pescuit, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt fac parte din soluție sau din problemă? Acordul de pescuit între UE și țările africane. Iată, deja am pus prea multe întrebări, dar sper că veți aduce clarificări în ceea ce privește aceste aspecte care mi se par esențiale. Mulțumesc. Noi dau cuvântul domnului Guerrero domnule președinte. Mulțumim uh, prezentatorilor. Eu am două întrebări. Prima, dacă nu mă înșel, ați vorbit despre numărul de persoane care nu mai suferă de foame cronică în lume. De la începutul anilor 90 e vorba de 250 de milioane. Numărul, deci, a fost redus. Sigur că acum populația a crescut, dar această reducere în 25 de ani este comparativ mai redusă față de reducerea care s-a înregistrat la nivelul sărăciei, ceea ce înseamnă că avem de face cu o problemă specifică de de cronică ce persistă uh, mai mult decât sărăcia în termeni absoluți. Aș vrea un comentariu în acest sens. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, cum credeți că crizele speculațiilor în domeniul materiilor prime alimentare, care există deja, au existat deja câteva de la începutul acestui secol 21, deci cum credeți că acestea duc la creșterea incrementală semnificativă a foametei cronice sau a malnutriției în anumite părți ale lumii? Mă refer, evident, la țările sărace. Și, în încheiere, am vrea să știm ce părere aveți cu privire la utilizarea de produse agricole pentru producerea de energie. De exemplu, mă refer la biocombustibili. Credeți că acest lucru poate să dăuneze securității alimentare din acele țări, la nivel general sau global? Și aici închei, referindu-mă din nou la legătura dintre ciclurile speculative și guvernanța globală. Trebuie să vedem cum să abordăm un sistem de guvernare care permite aceste speculații la nivelul produselor alimentare de bază, care au legătură direct cu viața persoanelor în cauză. Merci. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Salar. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au adresat deja o serie întreagă de întrebări care mă preocupau. Aș vrea să știu cum ajungeți dumneavoastră la informații și cifre pentru a putea face afirmațiile pe care le faceți în legătură cu statele care pot sau nu să atingă obiectivele mileniului privind combaterea foametei pentru că văd că și în Africa sunt uh, prezentate în culoare verde state care până în 2015 vor atinge acest obiectiv. Dar sunt state despre care eu știu că acum uh, sunt uh, țări din care zeci de mii, dacă nu sute de mii de oameni părăsesc locul natal pentru că le e foame, încearcă să ajungă în uh, Europa. Nigeria, Niger, Mali, uh, Etiopia sunt asemenea state în care sunt alungați de pe proprietățile lor mici fermieri pentru că uh, vin acum chinezi care încearcă să acapareze terenul agricol. Pe de altă parte, știu și ce spun fermierii noștri din Europa. Sigur, noi nu avem o problemă de subnutriție, ci mai degrabă de supraproducție ehm, și ei spun noi prin produsele noastre agricole ne exportăm produsele pentru a salva omenirea de foamete. Ce se va întâmpla însă cu micii noștri fermieri dacă nu vor mai avea ocazia să producă și pentru export? Ehm, deci aceasta este uh, o problemă pentru mine, dar în primul rând mă interesează situația statelor din Africa pe care am menționat-o anterior, pentru că trebuie, așa cum s-a spus, să nu avem o abordare unilaterală. Politica de dezvoltare trebuie să se combine cu politica externă și inclusiv cu politica de apărare. Uh, deci ă, considerați ă, acum că în ce privește stabilirea obiectivelor de durabilitate până în 2050 lucrurile se vor rezolva? Merci, Mulțumesc, dragă coleg. Se pare că am epuizat lista de vorbitori, așa încât îi voi, dau cuvânt, îi voi da cuvântul domnului Trusar pentru a răspunde un pic la întrebările adresate de deputați. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că majoritatea întrebărilor au fost adresate colegului, așa încât o să-i las domniei sale mai mult timp pentru a răspunde. Voiam doar să subliniez câteva puncte care reies clar din întrebările dumneavoastră. Este foarte clar că în ultimii ani am văzut în negocierile comerciale interconectarea problemelor de dezvoltare, uh, de comerț și de durabilitate. Atunci când ne referim la asta, trebuie să mergem din, dincolo de transformarea uh, agricolă pentru siguranța alimentară. Trebuie să vedem modul în care dezvoltarea activităților de transformare de servicii uh, Uh, modul în care politicile care analizează nutriția și consumatorii vor avea un impact asupra cererii globale și asupra abilității de a lupta împotriva foametei în țările în curs de dezvoltare. Cred că trebuie progresiv și conceptual să ne pregătim mai bine pentru a avea aceste politici integrate. Deci sprijin uh, abordarea colegului de la FAO. E același lucru ca la nivel european și poate și la nivel național și regional. Trebuie să găsim conceptele care să ne permită o discuție cu miez prin care să negociem, prin care atunci când negociem un acord uh, comercial să profităm de oportunitățile și de provocările care apar, inclusiv uh, securitatea alimentară. Poate nu e un lucru ușor de făcut, nu e un subiect uh, care să dispară prea curând și cred că UE ar putea juca un rol major în a-și sprijini propriile procese și procesele internaționale. Deci cred că este esențial pentru Uniunea Europeană să contribuie în continuare la dezbatere pentru a vedea cum putem întrepătrunde aceste obiective de politici, uitându-ne la care sunt consecințele diverselor politici, fără să avem uh, ochelari de cal. Cam aceasta ar fi concluzia mea la întrebările adresate. Îi dau cuvântul domnului Stamulis. Mulțumesc, domnule președinte. Da, <laughs> aveți foarte multe întrebări. Nu știu dacă pot să răspund adecvat la toate, dar o să încerc. Dacă putem să ne întoarcem, ați întrebat. În perspectiva globală a FAO, pe care noi am publicat-o în 2012 și pe care suntem în curs să o reînnoim, spunem că dacă luăm un an de bază, uh, perioada 2005-2007 ca medie, trebuie să producem cu 60% mai multe alimente în uh, lume și, evident, contribuția noastră ar fi o contribuție uriașă. Pentru că majoritatea acestor alimente ar fi produse în țările în curs de dezvoltare. Ele ar trebui să-și crească producția agricolă cu aproape 100% ca să țină pasul cu cererea. Așa cum am spus, asta este o reacție la uh, cererea proiectată pentru 2050 plecând de la ideea că, pe măsură ce lumea este mai bogată și mai urbanizată, compoziția coșului alimentar și uh, solicitarea absolută de alimente uh, se va schimba. Și asta ar răspunde și nevoii de a uh, hrăni animalele, pentru că oamenii vor dori din ce în ce mai multă carne și de aceea paradigma se va schimba. Putem să facem acest lucru? Problema este că acest tip de întrebări sunt, este foarte dificil, pentru că trebuie să te uiți la ce fel de uh, măsuri vom lua între acum și 2050 pentru a stopa declinul productivității terenurilor. După cum știți, rata anuală de creștere a randamentului este la jumătate față de cum era în urmă cu 40 de ani. Dar asta este de înțeles, pentru că avem uh, prețuri în scădere la alimente și asta nu promovează neapărat adoptarea de inovații în domeniul agriculturii. Deci aceste proiecții sunt condiționate de tipul de scenarii pe care le analizăm. Ne uităm la impact minim asupra clima uh, schimbărilor climatice până în 2050 Deci acestea s-ar manifesta după 2050, deci până în 2050 nu uh, vom avea impact major, ne ținând cont firește de impactul evenimentelor uh, catastrofice. Dacă ne uităm la uh, cât teren arabil există în lume, vorbim de 1, ceva hectare, uh, milioane de, miliarde de hectare, mă scuzați și până în 2050 vom avea cu 70 de miliarde mai mult. Totuși, această imagine globală este mai ignorată în ultima vreme, pentru că 75% uh, din uh, uh, terenul arabil există în 35 de țări din America Latină și Africa. Deci există potențial de extindere, dar trebuie să ținem cont uh, că de faptul că anumite terenuri nu sunt în uh, țări uh, foarte uh, favorabile acestui tip de schimbare. Deci, la nivel global, cifrele nu arată chiar atât de rău. Dar dacă le analizez mai atent, imaginea nu mai este atât de roz, având în vedere uh, implicațiile de mediu. Mesajul nostru principal atunci când facem aceste prognoze este că trebuie să luăm măsuri aici, fie, ă, acum, fie că vorbim despre uh, schimbările climatice, fie că vorbim despre discrepanțele de randament și așa mai departe. Apoi, punctul următor, Africa de Vest. O să vă dezamăgesc pentru că nu sunt ă, expert. FAO nu este implicat în negocierile comerciale decât în construcția de capacități instituționale. Uh, dar există o întrebare legată de observația privind productivitatea. Vorbim de doi parteneri implicați în uh, relații comerciale cu discrepanță mare de randament. Uh, sunt parteneri buni sau parteneri proști? Uh, eu cred că depinde de tipul de productivitate la, pe care îl analizez. Dacă ne uităm la productivitatea terenului, care este de 100 de ori mai mare în nord decât în, în sud, atunci, evident, dacă ăsta ar fi factorul determinant, nu ar trebui să uh, mai există comerț. Unele țări ar, uh, uh, deci nu ar trebui să mai existe schimburi comerciale. Unele țări ar importa exclusiv, altele ar exporta exclusiv. Dar trebuie să ne uităm și la productivitatea totală, care ține cont de mai mulți factori. Uh, în fiecare acord comercial există învingători și perdanți, chiar și în aceeași comunitate. Întrebarea este în ce măsură Uniunea Europeană sau guvernele țărilor pot să-i compenseze pe perdanți astfel încât aceștia să nu fie oamenii cei mai vulnerabili despre care vorbim aici. Deci, pe, pentru fiecare negociere comercială, aceste aspecte intră în discuție. Acum, vorbim despre uh, Asia de Sud-Est. Asia de Sud, mă scuzați. Asia de Sud nu dă înapoi, doar că nu face la fel de multe progrese ca celelalte subregiuni despre care am vorbit și asta e un motiv de îngrijorare. Poți să mergi țară cu țară și țările care au creștere mare, spre exemplu Afganistanul, unde știm că numărul uh, oamenilor care suferă de foame a crescut. Avem creșteri în Pakistan în ceea ce privește oamenii subnutriți. Deci subregiunea face progrese mai mici decât alte subregiuni, uh, cum ar fi estul Asiei. Deci trebuie să clarificăm lucrurile și imaginile globale sau subregionale nu uh, oferă motive de îngrijorare. Unele țări, într-adevăr, au regresat sau nu au făcut progrese suficiente, altele au fost blocate de dezastre de mediu sau de crize prelungite, fie că vorbim de crize politice sau de alt tip. Reducerea uh, sărăciei și uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului acum. Este foarte clar că aceste obiective au fost deja uh, Uh, atinsă, o mare parte din aceste obiective au fost deja atinse și oamenii care suferă de malnutriție sunt cei mai săraci dintre cei mai săraci și de aceea este nevoie de eforturi mai mari pentru a ieși din această situație. Deci, uh, sărăcia de venituri uh, de care vorbim aici sub, 20, sub 1,25 de dolari pe zi de persoană. Am publicat mai multe date legate de rolul speculațiilor în crizele alimentare. Trebuie să închei aici, se pare. Este o întrebare foarte bună. Nu există nicio îndoială că speculațiile au uh, uh, influențat uh, prețul. Deci nu există absolut nicio îndoială în acest domeniu și Mm, dar nu putem spune că, sau cel puțin nu avem dovezi că uh, aceste speculații stau la baza volatilității prețurilor. au contribuit la creșterile de prețuri, dar cine a câștigat și cine a pierdut, uh, v-am spus, este mai, mai greu de determinat. Uh, cei care produc sunt uh, producători neți, și care au uh, biocarburanți uh, au de câștigat, iar cei care sunt consumatori neți, evident, au de pierdut. Avem o poziție foarte clară în ceea ce privește acapararea de terenuri. Ca organizație am sprijinit uh, uh negocierile în ceea ce privește uh, principiile responsabile. Uh, și am solicitat uh, guvernelor să negocieze ca terenurile să uh, ajute durabilitatea de mediu și durabilitatea uh, lanțului alimentar. Brian a fost uh, implicat în uh, negocieri și ar putea să ne spună mai multe pe această temă. Now, Uh, threatening subsistence. În ceea ce privește subsistența, ar trebui să vă opriți, uh, spune domnul președinte. Bun, atunci poate reluăm într-o conversație particulară. Vă mulțumesc foarte mult. Um, s'il vous plaît, très brièvement. Vă rog să fie o intervenție cât mai scurtă, pe cât putință. Da. Ne spuneați că nu sunteți implicat direct în ce privește încheierea acordurilor comerciale. Sunt de acord cu asta. Dar atunci când uh, vedem uh, pe ce articol al GATT s-a bazat negocierea acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele ACP este articolul 24 al acestui acord de uh, tarife. Deci, E, acest articol este aplicabil unei multitudini de țări care au o situație economică comparabilă. Deci nu sunt marcate de mari decalaje în ce privește dezvoltarea economică și capacitatea economică care le caracterizează astăzi. Deci, articolul 24 prevede că pleci de la o situație omogenă la o situație heterogenă, iar dumneavoastră încercați să aplicați standardele de omogenitate unei situații care între timp a devenit heterogenă. Deci, trebuie să citim acest articol 24 al GATCARE. care Uh, prevede acest lucru. Iar în Comisia pentru Dezvoltare, uh, eu mă întreb, cine poate să ne lămurească clar în legătură cu adevăratele așteptări, necesități ale partenerilor de negociere? și se ține seama suficient uh, de interesele statelor africane în aceste negocieri. Eh, sau eh, dumneavoastră, eh, de fapt, bazându-mă pe articolul 24, ați făcut o opțiune prealabilă deja. Dar articolul 24 nu permite o asemenea opțiune. Nu poți impune un sistem general decât unor state care sunt cu o economie comparabilă. Deci, eu cred că o instituție cum este FAO, în principiu, trebuie să poată fi consultată în legătură cu aceste probleme și trebuie să acorde un aviz uh, clarificator înainte de a lua decizii politice. Iar în legătură cu ce ați spus dumneavoastră în legătură cu specularea prețurilor, da, sunt de acord, dar e, uh, aceasta este o mișcare oportunistă care e, uh, pornește de la aceste situații de dezechilibre. Și e, uh, a spus pe drept că specula în acest domeniu amplifică problemele, de fapt. Mulțumesc, stimate coleg. Just say that I take your suggestion. Da, bineînțeles, rețin sugestia dumneavoastră, este un argument uh, valabil, da, așa este. Noi încheiem acorduri comerciale uh, ca pentru situații anterioare care însă s-au schimbat. Deci uh, am putea cere un aviz din partea instituției dumneavoastră înainte de a fi favorabil sau nu unor acorduri de parteneriat. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult uh, domnilor experți pentru intervențiile dumneavoastră. Doriți un răspuns pe loc? Răspunsul este, oare e pregătit FAO să ne răspundă? Asta mă întreb. I don't have a detailed response to... Dar nu pot uh, să vă răspund acum, dar știu pe cineva care va putea să vă răspundă. Îmi cer scuze. Merci, merci, donc on va Președintele, mulțumesc. În cazul acesta ne oprim aici și trecem la cea de-a doua parte pe aceeași temă și cer domnului Brian Baldwin de la uh, Fondul Internațional de Dezvoltare uh, Agricolă și domnului Usman din partea uh, Direcției Agricole să mi se alăture în prezidiu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 Donc on, on, on va continuer. alors. Continuăm deci și vă spun că suntem deja în, într-o întârziere de 45 de minute. Deci, îi rog pe domnul Baldwin să uh, aibă o intervenție de 10 minute, după aceea domnul Rosman uh, de asemenea 10 minute. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și pentru ocazia de a mă întâlni cu dumneavoastră în această dimineață. Ne-ați vorbit, ne-ați rugat să vorbim despre o analiză și noile provocări. Voi începe întâi despre noile provocări și după aceea despre o analiză a stării de fapt și a poziționării noastre, dar îi rog pe colegii noștri să ia loc. Problema legată de provocări. Ce s-a întâmplat în 2015 de importanță pentru dumneavoastră? Vom avea mai târziu în, da, în anul acesta o întâlnire privind obiectivele de dezvoltare durabilă, avem întâlnirea din Addis Abeba și în decembrie avem uh, COP25 uh, privind mediul înconjurător. Sunt uh, întâlniri importante vis-a-vis -vis de care trebuie să ne poziționăm. În, cum în ce privește starea de fapt? Eu vă explic de unde vin eu, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Suntem uh, parte a uh, sistemului Uniunii Europene, dar noi împrumutăm bani instituțiilor din statele naționale care doresc să financeze inițiative inițiative în domeniul rural, dar și în alte zone din lume, în Africa, de pildă. Să ne gândim care sunt provocările pentru dezvoltare durabilă în 2015. Dacă eh, ne eh, propunem să hrănim eh, fiecare persoană zilnic cu alimente sigure, care este scenariul care va produce schimbări? Dacă fiecare va avea suficientă hrană, va putea să tratăm problema malnutriției, a foametei și uh, să uh, rezolvăm uh, de asemenea probleme legate de diete bazate pe uh, mult zahăr în Africa și în Asia. 900 de milioane, 78% din săracii lumii trăiesc în zonele rurale, 63% sunt activi în agricultură și majoritatea sunt femei. Deci, provocarea pentru noi în a rezolva obiectivele durabile ale mileniului înseamnă să producem o creștere uh, a producției în zona rurală, deci o transformare a zonelor rurale. Trebuie să ne gândim și care este necesitatea, cererea la nivelul orașelor, pentru că există o legătură uh, între spațiul rural și spațiul urban. Trebuie să vedem ce se întâmplă în zona urbană, ce se întâmplă în zona rurală. Dar cine credeți că mai vede această legătură? tinerii care trăiesc în zona rurală, pentru că ei dacă nu mai găsesc oportunități de viață și muncă în zona rurală, se deplasează spre zonele urbane. Dacă iar dacă nu găsesc locuri de muncă în zona urbană din propriile țări, se vor deplasa spre alte state deci, este o mare provocare să găsim o transformare rurală corespunzătoare, iar ă, aici este nevoie de investiții. Este nevoie de investiții domestice și internaționale în producțiile de volum redus, în stimularea locurilor de muncă, inclusiv pentru femei, în investiții pentru ă, micii fermieri, pentru că ă, tinerii din zonele rurale nu vor neapărat să muncească toată ziua pe câmp. Ei doresc de asemenea să poată să beneficieze și de uh, electronică și de uh, oferta vieții moderne. Iar din acest punct de vedere trebuie să avem un management corespunzător pentru dezvoltarea statelor, să uh, uh, investim inclusiv în locurile de muncă pentru femei, infrastructura rurală, străzi, șosele, irigație corespunzătoare. Vă întrebați de unde să găsim banii pentru asta. Eu cred că întâlnirea de la Addis Abeba nu va putea furniza răspunsuri, dar măcar ca problemele uh, pentru investiții viitoare să fie clarificate e important. Iar a, în felul acesta ajungem la uh, importanța și uh, a asistenței pentru dezvoltare. Și s-a vorbit azi dimineața despre faptul că Marea Britanie furnizează 0,7% din PIB pentru uh, asistența pentru dezvoltare. Da, este foarte important pentru că se finanțează și cercetarea. Trebuie să avem recolte care să se uh, adapteze la schimbările climatice. Acest lucru nu se poate fără cercetare. În sectorul uh, public este nevoie de cercetare, dar și în finanțarea sectorului privat iar dacă sectorul privat trebuie să fie atras pentru finanțare, trebuie să uh, uh, vedem cum evoluează uh, sectorul privat, pentru că uh, există riscuri climatice, există riscuri legate de locurile de muncă, există riscuri politice și de guvernanță în ce privește relația noastră cu Africa, de pildă. Uh, deci, ă, la fel de important ca finanțarea internațională este și finanțarea pe plan național. Trebuie să facem mai mult pe plan național pentru ă, a stimula ă, finanțarea pe plan național ar trebui să uh, existe mai mulți investitori pe plan național care să investească în agricultură dacă situația de marketing, situația de fiscalitate uh, ar fi mai clară și mai sigură. Deci, există un uh, potențial la uh, Uh, nivelul micilor întreprinzători. Trebuie să tratăm problematica siguranței alimentare, dar trebuie să crească și cererea pentru alimente de calitate în zonele urbane. Vă întreb ce se va întâmpla dacă femeile și bărbații vor avea acces, de mici fermieri vor avea acces la internet, vor putea să uh, ave, aibă un câștig decent ar putea să fie conectați la piese mai largi, la lanțurile de furnizare a alimentelor, s-ar atinge o masă critică, s-ar forma organizații mai largi. Ar fi un potențial care ar putea să producă transformarea rurală și să atragă investitori și pentru spațiul rural. Și cred că la Addis Abeba acestea trebuie să fie preocupările noastre. Și aș mai dori să menționez o chestiune. Este uh, parteneriatul uh, de uh, proprietari care își asumă aceste investiții. Uh, avem uh, un parteneriat bun cu sistemele Națiunilor Unite, trebuie însă armonizat uh, activitățile uh, donatorilor, trebuie să existe un leadership și la nivelul statelor, dar există o nouă provocare în domeniul acest uh, parteneriat. Un parteneriat între donatori, pentru că trebuie să existe o coerență a politicilor. Acest lucru este încă o provocare pentru că se întâmplă dar la scară limitată. Trebuie să ne implicăm la nivelul statelor membre prin organismele Uniunii Europene, prin Națiunile Unite, prin alte organizații pentru a uh, stimula un leadership al politicilor în sectorul agricol. Trebuie să existe și o cooperare sud-sud ehm, provocări legate de producția de eh, cafea în Brazilia, Brazilia sau eh, produsele Argentinei trebuie să se eh, bazeze și pe o cooperare sud-sud, pentru că acestea până la urmă stimulează productivitatea. Trebuie să uh, stimulăm de asemenea parteneriatul cu sectorul privat și nu doar uh, pe baza uh, colaborării cu companiile internaționale, ci și cu investitorii pe plan local, domestic și trebuie să fie un parteneriat și între micii investitori pentru că majoritatea săracilor trăiesc în zonele rurale, majoritatea săracilor sunt tineri și femei. Trebuie să le permitem și un parteneriat între acești oameni de la țară care să poată să se întrajutoreze. Președintele, mulțumesc foarte mult și pentru faptul pe care, că ați respectat timpul de intervenție Îi dau cuvântul acum domnului Cosman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mulțumesc pentru ocazia pe care ne-o acordați pentru a vă prezenta considerațiile noastre privind inițiativele vis-a-vis -vis de uh, viața fermierilor. Uh, da, uh, am uh, să nu folosesc mai multe 10 minute. Și vorbesc în uh, perspectiva organizațiilor fermierilor. Brian s-a referit la uh, perspectiva FIDA, fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, dar și organizațiile fermierilor au ambiții similare. Cu aproximativ 6-7 ani în urmă, am vorbit deja de la un forum european, am spus că fiecare organizație reprezentativă a fermelor familiale uh, ar trebui să fie uh, susținute în uh, dorința lor de a-și lua destinele în mână. Și noi am format o alianță, nouă țări din Europa fac parte din alianța noastră, dar și din Canada, dintr-un spațiu asiatic, dar și din Senegal pentru a susține activitatea fermierilor în țările în curs de dezvoltare. De ce facem asta? Cine este implicat? Funcționează aceste alianțe? Și cum funcționează ele? De ce facem acest lucru? Din trei mari motive. Uh, dezvoltarea societății civile, democrație, crearea de stabilitate în țări. Noi credem că organismele fermierilor sunt esențiale ca element al societății civile care pot contribui la democratizarea societăților, mai ales în, într-un mediu mai fragil. În al doilea rând, organizațiile fermierilor pot să furnizeze servicii mai bune pentru fermieri, să creeze stimulente, să lege legături mai puternice cu sectorul privat, cu tot lanțul alimentar deci pot facilita și inovația. Și în al treilea rând, dacă se formează asemenea alianțe ale fermierilor, uh, ele pot fi foarte inegale în ce privește resursele, dar tocmai de aceea poate că se pot strădui uh, spre uh, includerea tinerilor, femeilor din zone mai sărace pentru o redistribuire mai echitabilă a profitului. Deci, de aceea, organizațiile profesionale ale fermierilor se mobilizează să ni se alăture. Îi spuneam că avem reprezentanți din 9 țări, 12 feluri diferite de membri, dar există o ambiție europeană de a coordona eforturile, inclusiv pentru a consolida până la urmă alianțele dintre fermieri în țările în curs de dezvoltare. Nu le propunem o politică despre ceea ce trebuie să facă, dar eu cred că toți cei care acționează pentru dezvoltarea locală merită să fie sprijiniți și acest lucru este important. Câteva cuvinte despre modul în care funcționează aceste demersuri. Două aspecte. Avem acum uh, uh, o evidență și dacă Ehm, ne gândim la eh, datele de care dispunem de aproximativ 200 până la 250 de organizații ale fermierilor în eh, peste 16 eh, din țări în curs de dezvoltare. Dacă primim aceste date, putem constata două lucruri. Acolo unde există o preocupare directă de a se implica într-un asemenea efort, um, există acum peste 800 de um, ferme familiale care se implică și dacă ne gândim la cifre ca 800 de milioane de oameni care în clipa de față suferă în urma sărăciei și foametei, uh, Ehm, este clar că ehm, cel puțin o sută de milioane de familii de fermieri doresc acum să se implice în rezolvarea acestei probleme. Și dacă analizăm diverse țări, ehm, noi nu avem activități în India, nu avem activități în țări cum este China, unde de asemenea există mulți uh, fermieri săraci, totuși lucrurile încep să se uh, contureze mai bine. Care este impactul? De asemenea, uh, avem evidențe privind uh, rezultatele concrete ale progreselor înregistrate avem o mobilizare și motivare puternică. Dacă susținem organizațiile producătorilor din agricultură, poți exercita o influență asupra veniturilor fermierilor și a condițiilor de viață. De aproximativ 5 ani încercăm să elaborăm asemenea statistici și constituie pentru noi o motivație să continuăm în această direcție. Susținerea organizațiilor fermierilor constituie un obiectiv concret pentru că există criterii comensurabile pe care le aplicăm. Ehm, ne dorim să existe o activitate reprezentativă, să implicăm concret pe membri, să eh, răspundem în fața membrilor, să creăm capacități profesionale, să furnizăm serviciile care sunt relevante pentru fermieri, ehm, să acționăm inclusiv. Toate acestea sunt comensurabile și suntem motivați de eh, rezultatele statistice ale acestor demersuri. Cum funcționează aceste uh, eforturi? Uh, am ascultat pe mulți vorbind despre tipurile de activitate care sunt susținate. Există o susținere între egali în organizațiile fermierilor. Fermierii învață unii de la alții. Și avem câteva exemple frumoase din asociațiile europene, canadiene, asiatice, dar și ale organismelor sud-sud, um, uh, că acest, uh, acest schimb de experiență funcționează. În cele 250 de organizații de fermieri uh, s-a produs o schimbare în ce privește uh, mediul de activitate al lanțului alimentar, în ce privește eforturile de marketing, colaborarea cu sectorului privat uh, în lanțul alimentar. Toate aceste aspecte sunt importante și sunt rezultate ale muncii noastre. De asemenea, aș spune că noi nu colaborăm uh, cu ONG-urile, noi nu susținem decât organismele fermierilor. Alții sunt cei care lucrează cu ONG-urile, pentru că ONG-urile și-au și ele rolul lor. Dar noi uh, lucrăm doar cu organizațiile între fermieri. Încercăm, sigur, să uh, uh, valorificăm sinergiile uh, la un moment dat, sigur că fermierii puteau vedeau în guvern câteodată mai degrabă uh, dușmanul, dar acum uh, și uh, Guvernele înțeleg că trebuie să fie uh, eficienți operațional, să colaboreze cu fermierii și invers. Și noi stimulăm și rolul de antreprenoriat. Uh, trebuie să uh, ținem seama și de alte activități rurale, uh, implicarea femeilor uh, și în diversele activități. Deci este o schimbare spre o viziune mai cuprinzătoare care să nu se bazeze strict pe marketing. Și în ultimul rând, există o tendință de uh, mobilizare a finanțării organizațiilor fermierilor și prin uh, granturi, iar aceste organisme trebuie să găsească acces și spre alte forme de finanțare, microbănci, uh, instituții de microfarming, de accesare a liniilor uh, de creditare specifice pentru agricultură și facilităm accesul acestor organizații ale fermierilor fermierilor spre aceste tipuri de finanțare. Mulțumesc, domnule președinte, aș încheia aici contribuția mea. Merci pour votre respect du temps qui vous est imparti. La parole est maintenant au député. O să dau cuvântul colegului nostru, Vairlen. puheenjohtaja, se aihepiiri, jota nyt olemme... Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul de care ne ocupăm acum, după ce am ascultat experții și reprezentanții Agricor și FIDA, E o dezbatere interesantă și îmi pare rău că avem doar, doar patru persoane pentru dezbaterea cu experții și toți ceilalți discută între ei. Agricord face niște lucruri foarte interesante exact ceea ce a solicitat reprezentantul FIDA. Vedem care este rolul dezvoltării agricole și importanța acesteia și trebuie să ne amintăm că din ce în ce mai mulți oameni se mută în orașe mari și asta este o problemă pentru dezvoltare, pentru că aceste orașe nu sunt bune din punct de vedere ecologic, social sau economic dau naștere la mari probleme pentru dezvoltare și de aceea zonele rurale ar trebui să fie dezvoltate și nu cred că este suficient să spunem că se creează și locuri de muncă la ferme. Trebuie să existe și alte tipuri de dezvoltare. Avem exemple în acest sens. se construiesc mașini, utilaje, echipamente, se repară acestea, de exemplu, ca posibilități de creare de locuri de muncă. Există uh, pre, posibilități de prelucrare a produselor agricole. Iată, deci, cum se pot crea locuri de muncă. Și asta trebuie să se întâmple și în țările în curs de dezvoltare. Sigur că trebuie să existe uh, drumuri, servicii de sănătate pentru a ne asigura că e posibil să se trăiască și la țară. Avem nevoie de o abordare mai holistică în ceea ce privește dezvoltarea zonelor rurale. Nu trebuie să privim doar către agricultură, trebuie să vedem imaginea de ansamblu. Aș vrea să invit reprezentantul agricol să ne spună ce ocazii întrevede pentru acțiuni cooperative în agricultură. de exemplu, pentru a sprijini micii fermieri, pentru a-și îmbunătăți profiturile. Și de la reprezentantul FIDA, ce trei dorințe aveți pentru Comisia de Dezvoltare sau Parlamentul European? Care sunt trei lucruri care, după părerea dumneavoastră, ar trebui să fie făcute de noi pentru a promova dezvoltarea rurală? și în special dezvoltarea rurală în țările în curs de dezvoltare. Sunt sigur că sunteți de acord cu mine când vă spun că trebuie să creștem producția agricolă, mai ales în cererile unde um, crește cererea de alimente. Exportul de produse alimentare este și el important, dar în primul rând trebuie să fii capabil să-ți hrănești proprii cetățeni. Sunteți de acord? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentări, pentru angajamentul de care dați dovadă. Producția, în sensul de a îmbunătăți producția agricolă în țările în curs de dezvoltare. Da, um, este într-adevăr important să realizezi sinergii. De multe ori uh, proprietarii asupra terenurilor agricole sunt persoane private care nu prea sunt înclinate să se asocieze. Dar acolo unde acest lucru s-a întâmplat uh, au existat și avantaje ale producției. Deci, eh, sigur, proprietatea e importantă, dar eh, după aceea, în ce privește eh, accesul la piețe, problemele de marketing comerciale, aceste asociații, inclusiv ale proprietarilor terenurilor agricole, pot fi o idee de succes. Producția în agricultură depinde de mult alți factori, factori climatici. Uh, există ani cu o recoltă mai bogată, alții cu o recoltă mai slabă. Dar tocmai aceste fluctuații pot fi uh, până la urmă reglementate într-un fel pentru a nu avea un impact grav asupra prețurilor produselor agricole prin crearea de silozuri în care să poți să ai o rezervă de alimente pentru uh, Uh, uh, anii cu o agricultură mai puțin bogată. Și în Germania există așa ceva, depozite uriașe. Întrebarea mea este dacă nu am putea lucra și cu asemenea instrumente uh, în țările în curs de dezvoltare pentru ca fluctuațiile de producție care pot să apară să mai poată fi temperate puțin. Pentru că ceea ce uh, am văzut eu, acolo unde există asemenea silozuri, erau mai degrabă rezerve pentru o perioadă mult mai scurtă, pentru că nu existau depozite suficient de mari. Dar, între timp, cred că uh, ar putea să fie uh, stocate produsele agricole, uh, grâul, eh, cerealele în general, pe o perioadă de 2-3 ani. Merci. Je donne la parole. Mulțumesc, dau cuvântul colegului Gorenț. Merci. Je voudrais renouer avec la question que vient de poser M. Zeller. Vreau să reiau, să duc mai departe întrebarea pusă de domnul Zeller cu privire la depozitarea produselor agricole. Trebuie să înțelegem că țările din zona sailiană aveau o politică a stocării care le, făcea, le ajuta să depoziteze aceste produse timp de trei ani, înainte de epoca colonială. Aveau, deci, această posibilitate înainte să existe termenul oficial. Astăzi nu mai există astfel de stocuri. Oamenii erau capabili să organizeze uh, stocuri și rezerve. Noi acum nu mai reușim. Nu mai putem să ajungem la acest nivel de securitate și de protecție. Și asta se leagă de un alt fenomen. În aceste țări, oamenii părășesc zonele rurale pentru a merge în orașe. Și la noi, însă din motive diferite. Exodul rural a funcționat la noi pentru că țăranii care își opreau activitatea mergeau să-și găsească un loc de muncă în orașe plecau de la țară pentru că nu mai era nimic de mâncare acolo. Și prețurile plătite agricultorilor sunt în așa măsură încât aceștia nu mai ajung să se hrănească singuri. Prin urmare, cum să rupem acest cerc vicios sau cum să-l transformăm într-un cerc virtuos, care este, din punctul de vedere, ajutorul pe care îl putem da pentru a sparge acest cerc, pentru că într-un fel sau altul trebuie să acționăm la nivelul prețurilor. Piața singură nu poate să pare să declanșeze acest proces. Sigur, apoi trebuie să echilibrăm oferta și cererea, dar la început trebuie să existe un impuls. Cum să facem, deci, acest sistem să demareze? Și aș mai vrea să adaug și că această dezvoltare endogenă nu poate fi impusă din exterior. Pentru că oamenii să ajungă să aibă un preț interesant, trebuie ca cei care nu lucrează în agricultură, dar care uh, trebuie să se hrănească, să aibă totuși un venit decent. Deci să nu scăpăm din vedere dezvoltarea economică, ce trebuie să ducă la o industrializare toate țările care au ajuns la un anumit nivel de prosperitate, toate au trecut printr-o fază de industrializare solidă. Și având în vedere că acolo există bogății minerale, materii prime, industria poate fi demarată cred că lucrurile trebuie abordate din această perspectivă, dintr-o, dintr, dintr -o perspectivă mai coerentă nu putem rezolva problema în mod segmentat. Merci, cher coleg. Il n'y a plus d'intervention de... Mulțumesc, văd că nu mai sunt deputați care vor să intervină. Dăm cuvântul experților, în primul rând domnului Baldwin, pentru a răspunde la întrebări, după care și domnul Cosman. Aveți cuvântul. Uh, thank you, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund delegatului finlandez pentru început, care m-a întrebat care sunt cele trei dorințe. Prima dorință ar fi să continuăm ceea ce facem, să continuați ceea ce faceți la nivelul Uniunii Europene și anume nivelurile de finanțare pe care le alocați dezvoltării agricole și uh, conducerea pe care o oferiți și nu spunem asta într-un mod superior sau um, astfel încât să ne um, autoservim, să primim fonduri de la dumneavoastră. Este important să uh, asigurați în continuare conducere și fonduri în acest domeniu multe dintre țările uh, din Uniune trebuie să urmeze exemplul Regatului Unit și să acorde 0,7% din PIB sectorului. Asta este o dovadă clară ce trebuie continuată și dat fiind că Germania anul acesta va asigura președinția G7 și va sublinia aspecte care țin de alimente și securitate, aș vrea să văd o legătură între aceasta și sprijinul Uniunii Europene pentru prioritățile respective, care vor fi stabilite de Germania pe durata președinției sale G7. Cel de-al doilea domeniu este un corolar, la fel de important ca conducerea, finanțarea și promovarea sectorului agricol, aceste activități sunt importante și pentru sectorul privat agricultura trebuie văzută ca, pe un, ca un sector privat. Um, micii întreprinzători sunt foarte importanți, fie că sunt în Finlanda, Norvegia, Zambia sau Sri Lanka. Sunt aceiași oameni, fac aceleași lucruri. Au avut loc discuții referitoare la investiții pe scară largă în agricultură. Aceasta este o chestiune la care lucrăm și trebuie să uh, aducem sectorul privat în ecuație și să încercăm să reducem riscurile pe care aceștia le întrevăd în ceea ce privește investițiile în agricultură. Dar mă refer la investiții interne, nu internaționale. Și aici delegații pot juca un rol la nivel um, național. Să înțeleagă sectorul privat și um, nevoile și să le acopere. Și colegul de la FAO s-a referit la coerența politică. Aceasta este o provocare la nivel de țară și nu știu cât de ușor va fi să abordăm chestiunea coerenței politice între un minister de finanțe care uh, deține punga cu bani, ministrul exportului, ministrul agriculturii și ministrul dezvoltării rurale. Trebuie să existe coerență însă între aceste patru domenii. Și Uniunea Europeană și delegațiile sale și formele sale de finanțare trebuie să abordeze chestiunea respectivă. Dacă, de exemplu, cum înțeleg, sunteți reprezentanții Parlamentului, imaginați-vă un, o secție electorală, o circumscripție electorală din Zambia și întrebarea se pune de ce nu a votat uh, Parlamentul din Zambia o mai mare sprijin pentru agricultură, dar fiindcă cea mai mare parte din Zambia se ocupă cu agricultură. Iată deci de ce chestiuni am putea ocupa. Și întrebarea domnului Zeller și domnului Görens, la final. Într-adevăr, abordarea aceasta legată de rezolvarea problemelor de stocare sau de uh, lipsă de material săditor în altă țară nu reprezintă o soluție, sunt doar soluții temporare, pe termen scurt. Cum a spus Ignațio, cei care trăiesc în zonele rurale, în Europa, în Africa și în Asia, nu cultivă doar produse uh, Uh, alimentare, fac și alte lucruri, lucrează în tâmplărie, în alte posibilități de, uh, caută și alte posibilități de a câștiga un ban. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri pentru zonele rurale. Mă înche- opresc aici, domnule președinte, și dau cuvântul colegului meu. Thank you. Um, first... Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește cooperativa am văzut o creștere a inițiativelor de cooperative, inițiative economice conduse de fermieri în ultimii 2-3 ani. Există un interes crescând și uh, reîntoarcere crescândă la cooperative la nivel local. Totul a început în urmă cu vreo 10 ani, când cooperativele în țările în curs de dezvoltare erau uh, ținute sub controlul statului, dar acum nu, se pare că din ce am văzut tendințele recente, este o uh, strategie care este urmărită de producători. În ceea ce privește problemele de punere pe piață, de contracte uh, și prelucrare și valoarea adăugată. Dar e clar, e o nouă eră și cooperativele sunt la mare mod acum. Sunt foarte multe exemple de dezvoltare de, business, de planuri de afaceri. Uh, există cooperative mari europene care uh, cooperează cu altele mai mici. Și am văzut că această tendință este în creștere. Uh, ceea ce a spus domnul Zeller legat de depozitare tot reapare în propunerea organizațiilor de agricultori că interesul de a folosi strategii de stocare am văzut din două motive, nu doar din motive de sincronizare și de păstrarea produsului până când poziția pe piață devine mai bună, ci și pentru posibilitatea de prelucrare, de a adăuga valoare, deci stocare uh, combinată cu prelucrare sau cu transport. Sau... Deci există o, o strategie destul de bogată la nivel local. Nu se întâmplă foarte adesea la nivel național, dar sunt la nivel districtual, regional, local, practic. Și deci este clar o strategie reală. Există niște uh, schimbări și în țările europene care încep să vâneze asemenea strategii pentru posibilitatea de prelucrare această evoluție joacă clar un rol pentru că e evident că există posibilități noi de a adăuga valoare uh, unor produse care se vând apoi în zonele urbane. Avem patru sau cinci exemple uh, de cooperative care au început să facă uh, chipsuri din uh, cartofi Întrebarea domnului Gerenț este cea mai dificilă pentru mine. Ceea ce constatăm este că în fața realităților pe care le-ați citat, impresia noastră este că organizațiile de producători nu pot decât să meargă de la caz la caz și să acopere uh, găurile acolo unde provocările pieței sunt mult prea mari sau depășesc capacitățile unei organizații de producători și în fața slăbiciunii guvernelor și a politicilor guvernamentale. Atitudinea noastră este de a apăra drepturile asociațiilor de producători Uh, dreptul lor la existență, de la acțiune și așa mai departe. Și asta este deja ceva. Și în al doilea rând, în fața inițiativelor pe care le iau, să încercăm să fim cât mai practici cu putință. Astfel încât, chiar dacă se lucrează de la caz la caz și chiar dacă, așa cum a indicat Brian, nu faci decât să faci, să faci măsuri în asta succinte și pe termen scurt uh, să le ofer posibilitatea să comercializeze, spre exemplu, orezul pentru un an sau pentru doi ani pe o piață dereglementată sau să protejăm semințele de ceapă sau altceva, este un obiectiv primordial. în contextul activităților pe care le susținem, cred că nu suntem uh, la înălțime uh, la înălțimea necesară pentru a rezolva provocarea despre care vorbiți. Uh, politicile agricole sunt mână-mână cu politicile de import-export și așa mai departe. Deci asta este cea mai dificilă întrebare pe care, la care ar trebui să răspund. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Cred că și în numele nostru putem să le mulțumim celor doi domni pentru intervenții și pentru răspunsurile date întrebărilor deputaților. Dragi colegi, ajungem deci la finalul reuniunii noastre. Am două comunicări de făcut. Comisia noastră a hotărât deja să aibă un raport din proprie inițiativă pe tema securității alimentare în Africa, în parteneriat cu sectorul privat în acest context. Asta e prima informare. A doua este că comisia noastră va organiza un atelier legat de drepturile funciare la Milano în cadrul expoziției universale 2015 în uh, lunia octombrie chiar înainte Zilei Mondiale a Alimentației. Sunt cele două lucruri pe care doream să le comunic. Ajungem la punctul 19, nu par să fie subiecte la diverse. Punctul 21, următoarea reuniune va avea loc pe 11 mai 2015 de la 15 la 11.30. Este reuniunea extraordinară a Comisiei DEVE și pe 1 uh, iunie, iarăși de la 15 la 18.30. Închid deci reuniunea și vă mulțumesc pentru participare, dragi colegi și prieteni, și vă urez o după amiază excelentă și președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților care au fost aici începând de ieri.